Ok, so... Bun. Suntem acum în comisia noastră, într-o atmosferă mai restrânsă. Putem să continuăm cu voturile și primul vot este referitor la raportul care uh, împutencește autoritățile din domeniul concurenței din statele membre să aplice în mod eficient și să asigure funcționarea adecvată a pieței uh, internet. Dorește iei cuvântul Eva sau după aceea? Nu. După aceea, bun. Amendamentul 42. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? Amendamentele 10 și 43 identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat? Amendamentul 44. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat? Amendamentul oral 1 și 2 sunt supuse votului în bloc pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, adoptate. Verificăm aceste două amendamente orale. Votul s-a închis și sunt adoptate. Apoi uh, amendamentul, amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. Deci verificăm 45. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 47 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 48 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, Împotrivă, abțineri adoptat, 21 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 56 pentru, împotrivă, abțineri respins, 57 pentru, împotrivă, abțineri respins, 58 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, amendamentul oral 5 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, amendamentul oral 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, amendamentul oral 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 59 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 22 pentru, Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. 23 pentru împotrivă, abțineri, respins, 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins, a devenit caduc, dar e respins, 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 27 Uh, pus la vot cu ora, amendamentul oral 8 pentru împotrivă adoptat, 28 pentru împotrivă respins, amendamentul 4 pentru împotrivă abțineri adoptat, 29 pentru împotrivă abțineri respins, amendamentul 5 pentru împotrivă abțineri adoptat, 30 pentru împotrivă abțineri adoptat, 6 pentru împotrivă abțineri adoptat, 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 ă, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și apoi votul final, electronic. Votul s-a închis și este uh, adoptat în unanimitate cu 34 uh, de voturi uh, pentru și o abținere. Uh, doresc să mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor colegilor mei, precum și secretariatului și echipei mele. Cred că cu acest raport avem un semnal foarte clar că suntem pentru o concurență mai uh, eficientă pentru a ne asigura că uh, consumatorii vor avea o alegere mai bună. Mulțumesc și uh, felicitări. Apoi, uh, ultimul vot pe lista de astăzi, raport privind uh, politica în domeniul uh, concurenței, Cristel Șaldemoze, raportor. Deci, uh, vrei să iei cuvântul acum sau după? După. Compromisul 1. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat, amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Deci verificăm amendamentul 5. Trebuie să uh, reluăm votul la amendamentul 5. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Mergem la compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Mergem la amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic amendamentul 13. Votul s-a închis și este adoptat. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Mergem la 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Apoi 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 49 și 61 identice pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. Deci verificăm electronic 49 și 61. Votul s-a închis. Respins cu un vot. Îmi cer scuze, am vot... Nu, n-ar fi schimbat uh, situația, pentru că atunci ar fi fost 17-17 și oricum nu este aprobat. 50 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, apoi 51 partea a doua, pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 64 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 52. Devine caduc, 65, pentru, prima parte, prima parte de la 65, pentru, cine este pentru prima parte, 65, uh, pentru, împotrivă, abțineri, deci verificăm, verificăm prima parte de la 65. Votul s-a închis. Adoptat. Partea a doua de la amendamentul 65 pentru împotrivă abțineri verificăm electronic partea a doua de la 65 votul s-a închis respins 66 pentru împotrivă abțineri Cred că este adoptat, dar verificăm 66. Votul s-a închis. Adoptat. 68 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 69, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și votul final electronic. Votul s-a închis. Adoptat cu o largă majoritate, 33 pentru și un vot împotrivă. Felicitări raportoarei. Cristel, dorești să-i cuvântul? Vreau să repet ceea ce am spus aseară în comisie, dar nimeni nu era aici. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru o treabă bună și pentru că au dorit să facă un compromis. Am pornit uh, de la puncte de vedere diferite, am ajuns să ne echilibrăm și acest lucru este important pentru că înseamnă că Econ va asculta propunerile noastre pentru a îmbunătăți concurența pe uh, piața internă în beneficiul întreprinderilor și a consumatorilor. Mulțumesc, Cristel. Felicitări. Asta înseamnă că suntem la sfârșitul sesiunii de vot, așa încât putem să începem cu um, uh, primul punct de pe ordinea de zi astăzi. Uh, avem un uh, aviz uh, pentru IMCO, propunerea de regulament uh, care face parte din pachetul care a fost adoptat de către Comisie în iunie 2017 în ceea ce privește apărarea europeană. Comisia responsabilă este ITRE și în plus avem AFET și SEDE care sunt asociate conform uh, Uh, regulii de procedură 54, ca să fim mai exacti. Și budget este asociat uh, în baza regulii de procedură 54, articolul 3. Comisia a contribuit la activitatea Parlamentului în uh, domeniul apărării și recent am avut un aviz în ceea ce privește Uniunea Europeană în domeniul apărării Uh, am avut un raport din proprie inițiativă AFET la care ar trebui să avem un aviz. Avem uh, uh, competență exclusivă în ceea ce privește pachetul, uh, în ceea ce privește achizițiile în domeniul securității și transferurile în acest domeniu. Avem trei parlamente naționale care au venit cu o contribuție la uh, propunerea Comisiei și Portugalia, Cehia și Italia au fost aceste trei țări. Uh, o să iau cuvântul acum și o să vorbesc uh, olandeză. Bun. E vorba de un uh, aviz privind instituirea Programului European de Dezvoltare a Industriei de Apărare. Uh, cu această propunere, Comisia Europeană uh, dorește ca în următorii doi ani să aloce 500 de milioane de euro industriei europene pentru a îmbunătăți competitivitatea și capacitatea de inovare a industriei europene a apărării pentru a o susține. Programul este o etapă uh, importantă pentru a avea o mai mare eficiență în uh, cercetarea în domeniul apărării, pentru că în momentul de față cercetarea uh, nu este așa cum ar trebui să fie, există o fragmentare a cercetării și o mare diversitate în ceea ce privește materialele utilizate în diverse state membre. Cu acest program dorim să încurajăm întreprinderile Uh, din state membre diferite să coopereze în mod mai eficient pentru a uh, uh, elabora produse. Statele membre trebuie să garanteze că vor cumpăra produsele uh, deci putem să plecăm de la principiul că acest lucru va duce la o mai mare uniformitate a materialelor utilizate și a tehnicilor utilizate în cadrul Uniunii Europene. E vorba deci de cheltuieli mai eficiente uh, a banului contribuabilului și uh, crearea unei adevărate uh, piețe europene a în domeniul apărării. Aș vrea să mă acces pe trei uh, elemente, bugetul, deschiderea și transparența. În raportul meu am venit cu câteva amendamente în ceea ce privește propunerea Comisiei. În ceea ce privește bugetul, propun o scădere a bugetului semnificativă. De ce? Pentru că în propunerea inițială a Comisiei se vorbește de 500 de milioane de euro, dar 145 de milioane de euro vin uh, din uh, mecanismul pentru conectarea Europei. E vorba de un investiment care, uh, investiție care este folosit deja în cadrul EFSI și acest mecanism este un mare succes în programul european și nu vrem ca acesta să devină o vacă de mulți pentru a crea noi programe și pentru a le finanța. Uh, e vorba de un program care funcționează bine și de aici propunerea de a nu utiliza cele 145 de milioane care vin pentru care uh, provin uh, uh, din acest mecanism de conectivitate în Europa și să avem 355 de milioane în loc de 500 de milioane. Deci cer o mare deschidere și transparența programului. În ceea ce privește deschiderea, propun să autorizăm întreprinderile din terțe țări uh, să participe la program uh, se pot face excepții pentru proiectele uh, cu un alt grad de confidențialitate, însă, în general, uh, țările terțe ar trebui să poată să participe. De ce? Vedem uh, în Orizont 2020 programul de cercetare. Sunt multe țări din terțe pentru a putea dezvolta noi tehnice și să evităm ca Uniunea Europeană să nu rămână o insulă izolată. Există o serie de întreprinderi europeane care sunt Uh, stabilite în uh, Uniunea Europeană, de ce să nu le recunoaștem expertiza și contribuția? În ceea ce privește deschiderea, doresc ca consorțiile să fie mai largi. Doresc ca uh, să vorbim de opt întreprinderi din șase state membre cu o intenție deosebită pentru uh, IMM-uri. Uh, vreau să evităm să fim un club restrâns care să fie selecționat. Și în ceea ce privește transparența, propun ca cererile de subvenție să se bazeze pe baza uh, programului de lucru cu experții din toate statele membre care ar putea să stabilească cum în mod concret va lua formă uh, acest, se va contura acest uh, program. Uh, vom vorbi mult de uh, propunere, dar uh, Uh, mă rezum la uh, toate, tot ce am spus, o să ascult propunerile dumneavoastră și mă bucur de cooperarea cu raportorul din umbră. Dau cuvântul raportorilor din umbră pentru EPP, domnul Antonio Lopez. Mulțumesc, o să vorbesc spaniolă. În primul rând, vreau să spun că salut uh, posibilitatea uh, de a discuta această propunere în domeniul apărării. Este timpul ca Uniunea Europeană să ia lucrurile foarte în serios în acest domeniu, pentru că până recent uh, au fost o serie de evenimente care s-au succedat și a trebuit să luăm inițiativă. Trăim într-o lume în schimbare, Uh, există un grad mare de insecuritate la frontierele noastre și trebuie să avem un sistem de apărare foarte clar. Acum, în ceea ce privește uh, ciberapărarea, Uh, este un lucru important pentru că apar acum uh, îndoiel în ceea ce privește intervenții externe în aspecte cum ar fi Brexitul. Uh, este un lucru important și o prioritate pentru noi toți. Vreau să mulțumesc raportorului, raportoarei pentru ceea ce ne-a prezentat și tot ceea ce voi spune astăzi este ceea ce am spus de la bun început cele trei puncte majore care au fost uh, deja menționate. În primul rând, o participare mai uh, mare a uh, întreprinderilor din statele membre. Proporția ar trebui să fie 3-3 și nu 8-6, cum a sugerat raportoarea această creștere la 8-6 ar însemna ca uh, întreprinderile mai mici să fie parte din lanțul de furnizare. Și avem o piață foarte concretă când vorbim de apărare. Pentru unele țări a fost uh, greu uh, să intre pe această piață. Sugerăm ca un nou uh, tip de cooperare să apară, pentru că unele țări n-au putut să fie încă implicate, astfel încât toată lumea să poată să participe în măsura posibilului. Știm că este greu să schimbăm părerile în ceea ce privește politica de apărare și asta în anumite state membre. Nu vrem ca lanțul de producție să se limiteze la trei țări. Uh, Uh, dacă mai multe țări și mai multe întreprinderi uh, cooperează în lanțul de uh, producție, vom putea să avem strategii benefice și asta în folosul statelor membre. Vreau să subliniez, așa cum a făcut-o și raportoarea, uh, stimulentul pentru o cooperare lărgită cu mai multe întreprinderi din mai multe state membre. Nu toată lumea poate să facă totul. Putem să uh, facem pași mici, să creăm noi locuri de muncă în întreprinderile mici. Trebuie uh, să avem în vedere uh, programele pe termen lung în care întreprinderile să poată să conlucreze. În al doilea rând, nu suntem de acord cu uh, contribuția maximă pentru uh, sancțiunile pentru prototipuri care să fie reduse la 50%, pentru că avem uh, în vedere aici IMM-uri. Reducerea contribuției financiare la 50% la un uh, Uh, proiect înseamnă că multe uh, companii nu vor fi în măsură să depună uh, proiecte. Dinamica industriei apărării nu se bazează pe subvenții, ci pe contracte. Statele membre plătesc 100% pentru prototipuri, unor foarte, detalii, foarte în detaliu și costurile de multe ori sunt suportate aproape 100% în statele membre de către Ministerele Apărării. Nu considerăm că este o abordare bună să încurajăm ca mai multe uh, întreprinderi să ia parte. Avem, de pildă, industria componentelor a părților de schimb, care uh, de obicei se face uh, în cadrul întreprinderilor mici și trebuie să vedem aici care este lanțul de furnizare, de aprovizionare. Sunt uh, companii care sunt foarte răspândite în Europa suntem de acord cu asistența financiară suplimentară de 10% pentru proiectele structurale, în special uh, în uh, proiectul PESCO, care a fost semnat de uh, mai multe state membre și care reprezintă o modalitate de cooperare permanentă. Este un mecanism Um, care se supune uh, operațiunilor financiare astăzi și trebuie să ne uităm la capacitatea de inovare a, apărării, a apărării în uh, Europa astăzi. Nu excludem pe nimeni, însă susținem mai mult uh, țările care participă la proiectele de cooperare structurală, pentru că acest sistem este benefic și am vrea să îi susținem și pe alții în acest sens. Nu suntem de acord cu reducerea bugetului programului uh, considerăm că este complicat, 500 de milioane și nu ceea ce a sugerat raportoarea. Nu vrem să reducem proiectele care sunt încununate de succes. Cred că uh, Uh, suntem aici limitați de avizul budget. însă, treb uh, însă trebuie să lucrăm astfel încât uh, acest buget de 500 de milioane să fie menținut. Nu e vorba de o sumă foarte mare, hai să fim serioși. E o sumă mică, de fapt, pe care o vom plăti și vom reuși în felul acesta să prevenim conflictele. Și avem în vedere o industrie cu costuri ridicate și desigur aș vrea să aud și părerea altor grupuri și vreau să mulțumesc încă o dată raportoarei și să sper că uh, va integra comentariile mele în raportul său. Mulțumesc! Mulțumesc! Virginie Rozier pentru SCD. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să fac și eu niște observații, în general, înainte să trec la viz. În primul rând, uh, în ceea ce privește destabilizarea care e în creștere și Uniunea Europeană trebuie să vină cu un răspuns, să încercăm să ne organizăm apărarea astfel încât să ducem la stabilizare în lume și de aceea sunt pentru apărarea europeană și e o, un punct important pentru cetățeni, pentru toți cetățenii din toate statele membre. Eu mă bucur că există această propunere care merge într-o asemenea direcție și mă bucură și faptul să văd că în ultim, și am văzut că în ultimele zile, în ultimii ani China, Rusia și-au dublat bugetul pentru apărare față de ceea ce s-a întâmplat în Uniunea Europeană. Și se resimte acest lucru, mai ales în ceea ce privește investițiile în industria europeană. Statele Unite, China continuă să își sprijine această industrie de apărare, însă în ceea ce privește Uniunea Europeană am vorbit de fragmentarea din această industrie, dublările care există și alte aspecte delicate care fac să nu avem o eficiență atât de mare. Dar ar, ar fi un lucru foarte important pentru Uniunea Europeană. Așa că trebuie îmbunătățită eficacitatea, trebuie făcute sinergii, e important economia de scară, mai ales în ceea ce privește piața internă. Cred că aceste instrumente sunt importante astfel încât să existe o autonomie strategică a Uniunii Europene. Și în acest sens îi mulțumesc raportoarei pentru proiectul de raport. Sunt uh, păreri pe care le împărtășesc și eu, mai ales faptul că în programul de consolidare a participării transfrontaliere s-a consolidat implicarea IMM-urilor și de asemenea o creștere a cercetării în ceea ce privește apărarea. Cred că sunt obiective foarte importante importante pentru acest instrument. Și apoi și consolidări în ceea ce privește standardizarea. E din nou un element important pentru cooperare și integrare în industria noastră. Și apoi sprijin și consolidarea în ceea ce privește directiva de a, privind apărarea și rolul Parlamentului pe acest domeniu. Aici sunt punctele cu care putem fi de acord, dar apoi mai am și niște îngrijorări pe care vreau să mi le exprim. Chestiunile bugetare. E clar că există uh, anunțurile mari ale Comisiei în ceea ce privește mari programe, dar fără să știm cum va arăta exact finanțarea. Așa că ne gândim cum vor fi finanțate aceste instrumente. E o chestiune mai generală pe care trebuie să o discutăm la negocierile bugetare. Noile inițiative ar trebui să fie legate de noi finanțări din partea statelor membre. Pe instrumente atât de utile cum e cel despre care vorbim, eu nu sunt de acord cu această reducere bugetară. Cum spuneam, avem uh, aceste temeri în ceea ce privește reducerea bugetară și ne opunem acestea pentru că ar minimaliza impactul acestui program și nivelul de ambiție. Apoi, doamna raportor, propunerea de ridicare a pragului în ceea ce privește, în ceea ce privește sprijinirea acțiunilor. Sunt uh, niște exigențe foarte mari și ar limita inițiativele care ar putea să se bucure de sprijin prin acest instrument. Uh, Cred că propunerea comisiei e mai echilibrată în acest sens. Am rezerve și în ceea ce privește posibilitatea ca entitățile din state terțe să fie eligibile pentru finanțare. Nu mi se pare că se aliniază obiectivului de autonomizare și susținerea industriei europene. Pentru că e o chestiune foarte sensibilă, e bine să fie menținută posibilitatea ca statele membre să poată să aleagă un șef de proiect, proiect extern. Apoi, în ceea ce privește finanțarea 100% acțiunilor uh, IMM-urilor, eu cred că trebuie să mai uh, dezbatem puțin. Uh, pentru că pot și să fie și ele implicate în programul de lucru stabilit de comisie. Cam acestea ar fi punctele noastre importante și aștept cu nerăbdare colaborarea cu doamna raportor și cu colegii raportori din umbră. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult din partea ALDE. Domnul Selifcovici, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru raport. Cred că e o bază pe care putem să lucrăm și să ajungem la un acord. Cred că suntem cu toții de acord că industria de apărare a avut o cifră de afaceri de peste 100 de miliarde în ultimul an. Pe jumătate de milioane de oameni angajați în mod direct și 1,5 milioane de locuri de muncă indirecte. E un sector foarte important și există o cerere pentru securitate să existe un, să fim un furnizor de securitate pentru că avem anumite dubii la ceea ce se întâmplă acum. Avem prezența Rusiei în zona balcanică, a Mării Baltice și așa mai departe. Cu toate acestea, toate aceste cereri existente și nevoi nu au fost uh, îndeplinite la, de, la, de statele membre, pentru că se, în uh, cercetare se cheltuie 8 miliarde pe an în SUA, 67 de miliarde pentru cercetare, în China și în Rusia sumele pentru cercetare în apărare sunt foarte crescute, e clar că noi nu ne descurcăm prea bine aici și consecințele ar fi unele devastatoare. Cercetarea e foarte importantă în sectorul de apărare și trebuie să fie sprijinită și consolidată. Am avut anumite probleme, lipsă de sincronizare a capabilităților, apoi ceea ce există în termen de achiziții publice, ceea ce se întâmplă între statele membre și aici se poate lucra. În acest context putem confirma faptul că noi sprijinim această propunere. Vom avea amendamente concrete pe anumite puncte. În primul rând, este clar că uh, fondurile de sub program nu ar trebui decât să ajute la o piață unică de apărare cu adevărat integrată. E ceea ce ne dorim. Programul ar trebui să fie în beneficiul uh, instituțiilor publice și private. Asemenea, entități ar trebui să, cele care sunt stabilite din Uniune, aceste entități ar trebui să fie stabilite în Uniune și să aibă structurile de management în Uniunea Europeană. Propunerea originală a Comisiei spune că controlul ar trebui să existe și să s-ar putea astfel încât să nu fie excluse uh, entități care sunt foarte importante pentru apărare. Fondurile ar trebui să fie alocate proiectelor la trei entități din trei state membre. Cred că IMM-urile și micro-IMM-urile și companiile intermediare sunt importante în multe state membre. Ele sunt coloana vertebrală a sistemului de apărare, foarte importante pentru uh, industria de apărare europeană. În același timp, sunt foarte vulnerabili, cel mai, cei mai vulnerabili din uh, acest lanț. De aceea ar trebui să li se acorde o atenție importantă, să ne asigurăm că există participare adecvată a IMM-urilor la program. Și eu sper că aceste puncte se vor bucura de consens și cu celelalte grupuri politice. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. <clears throat> Din partea verzilor, domnul Scholz, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să îi mulțumesc raportorului pentru pregătirea acestui proiect de aviz. Sunt de acord cu doamna raportor în solicitarea de mai multă transparență și pe o, pentru o piață de apărare care să fie cât de integrată posibil. Uh, o piață internă care funcționează bine în domeniul apărării și ar aduce contribuția la a atinge obiectivele politicilor comune de securitate și apărare. Din păcate, nu s-a făcut uh, destul progres în acest sens, în această direcție, cu toate că s-a adoptat pachetul de directive pe apărare în anul 2009. Grupul Verzilor este pentru a, uh, directiva în ceea ce privește achizițiile publice în apărare, s-ar putea folosi mai bine fondurile și s-ar ajunge la o mai bună aplicare a acestor legislații. Sunt de acord cu doamna raportor că fragmentarea pe piața de apărare europeană duce la o dublare nenecesară în ceea ce privește echiparea, programele, cheltuielile. Există o lipsă clară de transparență între administrațiile naționale de apărare și industria de apărare. De aceea, trebuie o eficiență și aici în cheltuirea banilor publici, pentru că toate acestea duc la niște costuri ridicate pentru contribuabili. Sunt de acord și cu ideea raportoarei de a crește rolul IMM-urilor pentru că astfel mai mulți actori de pe piață vor putea intra în această industrie. Subliniem și faptul că Agenția Europeană pentru Apărare, creată în 2004, până acum nu a putut să facă cercetare și dezvoltare pe apărare și proiecte, asemenea proiecte din statele membre. Multe din programele de apărare continuă să existe la nivel pur național. Care sunt chestiunile principale pentru verzi? Bugetul. Noi suntem împotriva una cheltuierii, cheltuierii și mai multor bani în acest sector, care oricum consumă 200 de miliarde de euro pe an. Noi considerăm că accentul ar trebui să cadă mai degrabă pe cheltuirea eficientă a banilor în industria de înarmare. De aceea eu voi depune amendamente pentru modificare a acestui uh, mecanism de cooperare între statele membre. Entitățile trebuie să acționeze sub uh, îndrumarea Comisiei. Ca actor important pe această piață, Comisia Europeană este cea care ar trebui să se asigure că problemele structurale existente în sectorul de apărare vor fi adresate așa cum trebuie. Există fonduri suficiente la nivel național pentru cercetare și dezvoltare, conform Comisiei. S-ar face o economisire între 25 și 100 de miliarde de euro. Bani pe care uh, ar trebui să acopere puțin din partea Uniunii Europene, în legătură doar cu cheltuielile administrative. Aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportorii din umbră pe acest dosar și cu siguranță am dori mai multă transparență în ceea ce privește procesele de achiziții publice în apărare. Vă mulțumesc! Bine, vă mulțumesc foarte mult! Doamna Trojinski nu e din partea ANF, înseamnă că voi da cuvântul celorlalți membri acum, în primul rând domnul Danti. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu consider că acest dosar e foarte important din punct de vedere strategic. Cred că atunci când vorbim de o strategie de apărare europeană, bineînțeles, trebuie să implicăm companiile de apărare europene. Și nu pot decât să spun că eu sunt de acord cu majoritatea comentariilor care au fost făcute deja aș dori să mă axez pe patru puncte pe care cred că ar trebui să le includem în raport. În primul rând, noi considerăm că este important ca finanțarea din, din bugetul european să fie în beneficiul industriei europene. așa că avea un criteriu pentru avea un singur criteriu participarea națională, 50% participare națională. Eu cred că înseamnă o restricție, o restricție care nu e neapărat în beneficiul companiilor europene. Eu consider că ar fi mai util să ne bazăm pe o monitorizare de facto a participării companiilor implicate. Apoi, numărul de țări de care e nevoie pentru un precomunitar. Cred că cifrele dumneavoastră de aici, 3 și 2, sunt unele foarte restrictive. Nu cred că e o abordare europeană aceasta. Așa că eu nu pot să îmi închipui o Europa formată din două unități. Cred că atunci când vorbim de abordare strategică în politica de apărare, trebuie să creștem acest număr de la două. Nu ne dorim doar acorduri bilaterale. Așa că eu cred că vom depune amendamente pe acest aspect. Apoi, cu privire la raport. Eu consider că este important să subliniem faptul că uh, această chestiune una foarte sensibilă și foarte importantă, cum ne arăta discuția de azi. Doamna Grapini, vă rog. Mulțumesc mult. Este un raport extrem de <clears throat> important. L-am așteptat uh, cu interes, însă am foarte multe lucruri de spus. În primul rând, ce a prezentat Comisia, sper să mă și asculte, da? ce a prezentat comisia mi se pare extrem de vag uh, introduce uh, foarte multe uh, prin modul de exprimare în text foarte mult subiectivism și vă dau câteva exemple la criterii Um, spuneți de asemenea uh, să se facă impactul atunci când este cazul nu impactul trebuie să se facă la orice finanțare nu puteți să folosiți criteriul excelență ce înseamnă excelență? Poate, uh, un criteriu poate fi impactul pe care îl aduce proiectul apoi foarte general imm urile sunt la și altele de ce nu alocăm un buget special pentru imm uri un procent de buget? apoi um, spuneți uh, Uh, uh, din, din punctul meu de vedere cred că ar trebui să deschidem piața dar să existe o diferență cum tratăm statele terțe care sunt membre nato și și cum tratăm statele terțe care nu sunt membre nato. dacă nu facem această diferență nu este nicio motivare ca statul să fie membru nato și să cotizeze acolo. eu cred că impactul acestui raport va fi definitoriu pentru soarta uniunii europene. este la un moment cum spunea virginie crucial și dacă nu lucrăm bine eu am foarte multe amendamente am lucrat și azi noapte la ele ă, dacă nu l facem acum bine nu e bine. apoi experții păi bine spuneți de companii că trebuie trebuie să fie din uh, nu știu câte țări consorțiul când se face dar de experți nu spuneți nimic. eu nu vreau să fie experți dintr o singură țară eu vreau să specificăm precis că acești experți sunt din mai multe țări și cum îi selectăm. Deci sunt enorm de multe. După mine textul este doar o provocare și au rol foarte mare raportorii, le doresc succes. Cred că și noi, Comisia, membrii, trebuie să ne mobilizăm și să venim și să sprijinim raportorii pentru că ar fi păcat să iasă un raport care nu ajută la nimic. Aveți acolo precizări că finanțați studiile de fezabilitate este enorm de multă cheltuială pe bani europeni pe studii de fezabilitate care stau în dulap trebuie să condiționați să se facă să se finanțeze studii de fezabilitate care au un sfârșit care sunt folosite uh, cunosc foarte bine acest domeniu am lucrat am fost ministru în țara mea știu despre ce vorbesc este un, o, o provocare foarte mare și vă rog foarte mult comisia să acceptați ca raportorii să vină cu completări extrem de precise pe acest raport pentru că este definitoriu așa cum spuneam pentru viitor. vă mulțumesc scuzați că am vorbit pasional dar am citit foarte foarte mult și azi noapte și cred că avem aici multe de, de completat. mulțumesc. Uh, vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc și pentru propunerile făcute, care conțin foarte multe puncte importante și unele de sprijinit, unele de criticat, însă eu vreau să nu repet cele spuse deja de antevorbitorii mei ci vreau să vă spun care e poziția cu care am fost de acord și cu alți colegi din uh, comisiile implicate. Și anume în ceea ce privește finanțarea, vedem totul foarte critic dacă lucrurile vor rămâne așa, mai ales în ceea ce privește proiectele anunțate. E un punct care cu siguranță trebuie să mai, îl mai discutăm. Și apoi în ceea ce privește controlul, controlul proiectelor și aici trebuie să găsim o posibilitate, o posibilitate astfel încât să nu ne atât totul de sub mână la acest punct. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Agniu, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă felicit pentru felul în care conduceți reuniunile. Cred că e foarte bine. Un lucru mă uimește în această dezbatere și despre care am discutat, ce anume 23 din 28 de state UE sunt membre ale NATO. Cu toate acestea, NATO nu se menționează nici măcar o dată, nu a fost menționat în această dezbatere. Acest lucru mă uh, uimește. Mă întreb dacă Comisia pur și simplu a hotărât să șteargă NATO din discuție. Ar fi trebuit să ne așteptăm să fie implicați aici. Așa că văd o colegă care e de acord acum cu mine și dă din cap, e un lucru înconjurator, pentru că eu sunt din UKIP, dumneavoastră nu e. Poate Comisia va putea să ne spună când va lua cuvântul, să ne spună de ce NATO nu este menționat deloc. Mulțumesc! Bine, vă mulțumesc foarte mult și doamna Iaconsari, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc. Sunteți într-adevăr o președintă bună cât despre această colaborare. Am ajuns deja foarte departe, însă ne mai așteaptă foarte multă muncă. Și acest lucru ne arată că colaborarea între statele membre s-a îmbunătățit. Nu suntem într-o situație de criză și în acest domeniu am reușit să avansăm. Însă, domnul Juncker, de exemplu, vorbea despre o armată europeană, însă nu despre asta vorbim aici, în acest context. Da, s-ar putea ca acest uh, cuvânt, da, să fie unul foarte sexy și des utilizat. Însă noi ceea ce trebuie să facem este să depășim crizele și cu dim- prin dim- diplomație. Acest lucru e important. Însă, ce încercăm să facem noi prin această colaborare e un lucru foarte important și am putea să facem și multe economii colaborând. Așa că nu ar fi bine dacă nu ar exista colaborare. dacă ar exista într-adevăr colaborare și statele membre nu ar acționa singure. Așa am putea să facem economii. Mijloacele financiare ar putea astfel să consolideze și apărarea în Europa. Cum vă spuneam, încă ne așteaptă un drum lung și e bine că industria va fi în continuare dezvoltată dar trebuie să avem și un alt unghi din care să privim lucrurile, nu doar din perspectiva industriei. Există provocări foarte mari cu privire la securitate și trebuie să ne extindem colaborarea. De exemplu, legat de serviciile de informații. Însă, Ați uh, realizat un document bun, e un document foarte important. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult și din partea Comisiei, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-a acordat cuvântul. Aș dori să fac, uh, să spun câteva cuvinte de introducere. Așa cum îți spuneați, acest program uh, vizează înlesnirea cooperării. Este un program industrial care uh, intenționează să facă ca industria să fie mai competitivă, mai inovatoare pentru a face față provocărilor în domeniul apărării în Europa am notat toate observațiile dumneavoastră, am notat mai ales uh, accentul pus pe faptul că e nevoie de o piață mai deschisă în domeniul apărării și trebuie să implicăm și IMM-urile. Uh, trebuie să încurajăm IMM-urile din statele membre să participe. Este foarte important și pentru Comisie și așteptăm cu nerăbdare să avem uh, dezbaterea din, în triloguri. Aș dori să revin la o întrebare, trimiterea la NATO, ni s-a spus să ne referim uh, la această trimitere, figurează la considerentele de la propunere. Am explicat, de exemplu, că capacitățile care vor trebui să fie dezvoltate trebuie să țină cont de uh, prioritățile în domeniul capabilităților uh, definite de către statele membre în Europeană și în acest context facem trimitere, bineînțeles, și la inițiativele regionale, dar și la contextul NATO dar bineînțeles e vorba despre un program industrial în baza articolului 173 uh, din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, deci bineînțeles că menționăm contextul apărării, dar nu e vorba doar de un program de apărare, ci este și un program industrial. Și de aceea NATO figurează doar ca menționare de context și nu ca element principal în program. Mulțumesc! Mulțumim! aș dori să am și o reacție la o parte din observații în calitate de raportor. O să mă exprim în limba mea. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat uh, la această dezbatere. Uh, se pare că această temă suscită un interes real și am ascultat intervențiile colegilor. Într-adevăr, este foarte important să implicăm cât mai mult IMM-urile. Mie mi se pare uh, faptul că unele state membre Uh, s-a înțeles că aș dori să uh, reducă participarea la nivel de state membre. Eu, din contră, uh, doream să permit cât, mai multor IMM-uri din cât mai multe state membre să participe această, la această, la această um, inițiativă. Apoi, în ceea ce privește finanțarea, 50% și nu 100%, la, 100 pentru IMM-uri. De fapt, aici este vorba de uh, tot ce se întâmplă cu Orizont 2020. Eu am fost implicată în uh, bilanțul intermediar al acestui program, am fost raportor alternativ, am uh, contactat mai multe companii care mi-au spus că nu majoritatea bugetului, ci faptul că participă la un astfel de consorțiu le oferă posibilitatea să facă schimb de experiențe cu alte companii, cu alte firme din alte țări și astfel se uh, generează această plusvaloare europeană. Cred că, um, într-adevăr, este un uh, avantaj. Cu o investiție de 50% uh, se pot finanța mai multe proiecte, deci, și deci dacă reducem pragul la 50%, vom putea finanța proiecte mai numeroase. Iar în ceea ce privește bugetul general, reducerea de la 500 la 350 de milioane de euro, și aici aș dori să fiu foarte clară, uh, nu pentru că uh, nu-mi doresc uh, această reducere a fondurilor, însă problema e unde să găsim aceste fonduri. Uh, dacă găsim uh, fondurile uh, restante până la 500 de milioane de euro în mecanismul privind finanțarea Europei, eu n-am nimic împotrivă, dar trebuie totuși să găsim o soluție. Aș dori să vorbim în continuare cu raportorii alternativi. Deci dacă găsim lipsa din alte surse, atunci n-am nimic împotrivă. În ceea ce privește participarea țărilor terțe, în introducere am spus că Sigur că aici intervine și partea de confidențialitate. E un proiect confidențial. Uh, e limpede că nu poți să implici în astfel de proiecte confidențiale statele terțe. Însă, am putea să încercăm să găsim o soluție, mai ales în ce privește țările NATO. Iar acum, pentru a reveni la tot ce s-a spus despre NATO, eu consider că NATO mm, reprezintă Uh, temelia uh, apărării europene. Deci NATO joacă un rol foarte important în acest sens uh, și poate că am putea propune limitarea participării țărilor terțe la țările care fac parte din NATO. Acum încă două observații succinte în ceea ce privește experții. Am înaintat un amendament Uh, pentru care propune înființarea unui comitet de experți, dar bineînțeles că trebuie să ne asigurăm că mm, acești experți sunt uh, cât mai obiectivi, că provin din mai multe state membre. Uh, și apoi, în ceea ce privește controlul, deci controlul proiectelor, aici avem amendamente pentru a ne asigura că controlul efectuat de către Parlamentul European este mai eficient. Iată care ar fi primele observații de ordin general, aș dori să mai mulțumesc uh, încă o dată tuturor uh, colegilor care au participat la dezbatere și uh, sper să cooperăm în continuare cât mai strâns pentru a ajunge la o propunere cât mai bună. Termenul pentru amendamente este ziua de mâine. Vom discuta amendamentele la următoarea reuniune din 4 decembrie. Acum aș dori să vă propun să încheiem acest punct de pe urna de zi, deci aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră și sper să cooperăm cât mai bine. Ceea ce înseamnă că putem trece la următorul punct despre urna de zi. E vorba de testul de proporționalitate înainte de adoptarea unei noi reglementări a profesiilor. Toată lumea știe, bineînțeles, că avem de-a face cu pachetul privind serviciile, Consiliul și-a adoptat uh, uh, abordarea generală în mai 2017. Am avut uh, proiectul de raport al domnului Andreas Schwab, care a fost prezentat deja. A fost discutat în iulie 2017. Au fost 281 de amendamente care au fost depuse. Vom vota acest raport la următoarea noastră ședință din 4 decembrie. Deci, acum examinăm amendamentele de uh, compromis și aș dori să dau cuvântul raportorului, domnului Andreea Schwab. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc uh, pentru introducerea binevoitoare pe care ați făcut-o. Nu o să mă refer acum la numărul de amendamente. Cred că ar trebui să discutăm astăzi uh, problemele de conținut. Într-adevăr, împreună cu raportorii alternativi, am avut uh, uh, reuniuni uh, foarte utile, constructive și aș dori să le mulțumesc pentru eforturile, pentru timpul dedicat, pentru înțelegerea de care au dat dovadă pentru că această propunere să facă progrese. Câteodată intervin Uh, tradiții naționale, ajungem la anumite uh, sensibilități, dar vă asigur că ne vom aloca uh, timpul necesar pentru a duce acest raport pe făgașul necesar. Apoi, după ce vă am mulțumit, doamnă președinte, vreau să le mulțumesc și colaboratorilor, mai ales membrilor secretariatului. Cred că uh, de multe ori au ajuns să ne ajute cu îmbunătățiri tehnice și de aceea vreau să le mulțumesc și lor pentru sprijinul acordat. Din punctul meu de vedere, situația de astăzi arată în felul următor. Am reușit în principiu să ajungem la un acord și faptul că proporționalitatea e un principiu foarte important și pentru reglementarea profesiilor. Uh, în dreptul primar și astăzi, conform articolului 59.3 din uh, directivă, lucrurile stau așa. Și la fel e situația și în multe state membre. Proporționalitatea ca atare nu este un termen juridic foarte clar. E unul care se folosește, se folosește în felul următor, nu în Majoritatea judecătorilor sunt cei care hotărăsc ce e proporțional și ce e nu, sau câte unul. De aceea aici avem o îndatorire grea pentru Comisia Europeană, pentru că dacă e să definim ce înseamnă proporționalitatea în contextul măsurilor de reglementare a profesiilor, Asta trebuie să fac acum. Și prin natura sa, această îndatorire e una dificilă. Ceea ce e proporțional în Bulgaria nu se decide pur și simplu după o ștachetă europeană, ci și față de una maghiară, de exemplu. Ceea ce în Germania e proporțional va arăta diferit. Chiar dacă există același termen, însă există diferențe, pentru că tradițiile germane joacă și ele un rol. Așa că e important să Uh, vedem uh, exact propunerea comisiei și să putem să începem o întreagă aventură aici, pentru că nu începem de la zero, pentru că doamna Vernio, din partea social-democraților, în mandatul precedent, a făcut pe acest subiect o muncă foarte bună în domeniul directivei recunoașterii articol, recunoașterii calificărilor profesionale. În același articol 59.3, în directivă, avem același principiu, bine ancorat acolo. Pentru toate organizațiile profesionale, în domeniul de aplicare, pentru toate, în această directivă de recunoaștere, există deja acest principiu al proporționalității. Vă spuneam la început că mă gândesc de ce e nevoie de încă o directivă pentru proporționalitate, însă acum acest lucru s-a mm, clarificat Însă e clar că avem de a face și cu anumite excepții din directiva de proporționalitate. Dar important e că nimeni din această directivă de recunoaștere, acolo în articolul 59 apare acest principiu al proporționalității și înseamnă că nu poate să existe o exceptare din acest domeniul de aplicare. Apoi și eu, în munca mea, cred că am uh, reușit să merg mai departe cu acest punct important. Inițial și eu mă gândeam cu exceptare din directiva de proporționalitate pentru profesiunile din domeniul sănătății ar putea să existe și acestea să fie doar uh, supuse celor ce apar în directiva privind calificările profesionale. O parte din colegi sunt de acord cu asemenea diferențiere, însă trebuie să ne întrebăm unde s-ar ajunge în final și e un lucru foarte important pentru Parlamentul European și anume nu să lăsăm la voia întâmplării cum va arăta acest vot. Din punct de vedere juridic și tehnic trebuie să abordăm situația și atunci principiul care apare la 59 în directiva privind recunoașterile recunoașterea calificărilor profesionale, acolo totul, acolo totul este mult mai extins față de ceea ce am uh, reușit noi să facem între raportori din umbră în amendamentele de compromis cu privire la acest principiu și folosirea lui în profesiile medicale. Uh, dacă articolul 59 ne spune că trebuie să existe proporționalitate, apoi statele membre, judecătorii ne spun că există o manevră, un spațiu de manevră mult mai extins pentru acest tip de profesii. Uh, și că se ajunge la niște angajamente mult mai mari pentru statele membre și guverne în ceea ce privește articolul 168 din tratat și proporționalitate pentru asemenea profesii. Eu cred că atunci când analizăm în detaliu lucrurile, trebuie să vedem că, din păcate, nu avem de a face numai cu, un, cu niște lucruri, ci intră și emoțiile în, în uh, joc. Există organizații profesionale care uh, sunt foarte speriate în ceea ce privește schimbările. Da, e un argument, putem discuta de el, dar dacă nu există nici un uh, fel de modificare la articolul 100 la articolul 59.3, atunci s-ar putea ca dezvoltările să meargă în niște direcții pe care tocmai aceste organizații profesionale nu și le doresc. Și îmi amintesc când discutam de fostul raport, în, ac- în această comisie am discutat și atunci, ne puneam o serie întreagă de întrebări și ne întrebam și dacă notarii intră, ar trebui să intre sau nu sub domeniul de aplicare al directivei. Mi-am dat seama că în ultimii ani acei notari care au fost uh, foarte activi în context european, în statele membre ar exista tot de reglementare. Cei care au încercat să-și găsească un loc în legislația europeană au reușit să se descurce mai bine. Așa că, după părerea mea, există exemple de organizații profesionale care, chiar dacă au fost uh, foarte strict la început, după câțiva ani cu reglementarea în statele membre, au fost afectați. Așa că trebuie să ne gândim foarte bine la tot ceea ce încercăm să facem astăzi astăzi. Eu sunt deschis pentru tot felul de soluții care pot să aducă o plusvaloare ca atare. Și eu am avut ideea ca aceste profesii medicale să fie excluse din domeniul de aplicare, însă în același timp trebuie să rămână în achiul UE și de aceea articolul 59.3 e din nou cel important. Acum merg foarte bine discuțiile cu raportorii din umbră și ne gândim dacă nu ar exista cumva o cale și mai bună, astfel încât statele membre să fie cele care să intervină în ceea ce privește reglementarea profesiilor din sănătate, în ceea ce privește îngrijirea pacienților, consumatorii, în cele ce apar la articolul 68. Încercăm să discutăm aceste două soluții, să vedem pe ce cale să o luăm și le mulțumesc raportorilor din umbră pentru că au făcut niște propuneri valoroase. Doamnă președinte, din punct de vedere al timpului, cred că despre articolul 6, care e bineînțeles cel mai important al acestei directive, nu cred că ar trebui să mai spun atât de multe acum. Vă vorbeam de articolul 6 la 5, la 4. La 4 avem alte posibilități de a avea criterii în ceea ce privește principiul proporționalității, sunt introduse acolo, așa că eu cred că am reușit să facem multe îmbunătățiri. Am vorbit și de consecințele economice, care să nu fie un criteriu pentru proporționalitate, ci acestea trebuie să fie folosit, acest criteriu trebuie să fie folosit pentru alte tipuri de profesii, nu pentru cele medicale de către statele membre. Apoi mai există multe alte lucruri clarificate în acest articol 6. Până la urmă va trebui noi în comisie să alegem ce va fi mai bun, dar trebuie să alegem bazându-ne pe rațiune și nu pe emo- emoții și pentru aceste profesii, ca să nu ajungem într-o direcție greșită. Și voi trece și la a doua parte, foarte pe scurt, o parte care este la fel de importantă importantă. Știți că dimensiunea transfrontalieră a serviciilor profesiile care există sub directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale. Despre asta discutăm și nu discutăm în general despre servicii. Vorbim despre acele profesii din directiva privind recunoașterea care uh, pentru care pot să existe din partea Comisiei anumite limitări în ceea ce privește proporționalitatea. Pentru asemenea profesii, uh, să ne asigurăm că și ele pot să beneficieze de aceste teste de proporționalitate în ceea ce privește serviciile transfrontaliere și ceea ce se întâmplă cu ele. Eu vin dintr-o regiune de frontieră și eu cred că Europa ne aduce mai multe tuturor atunci când suntem deschiși și încercăm să nu avem frontiere, încercăm să rezolvăm transfrontalier lucrurile. În regiunea mea există mai multe probleme. Trei, trei uh, miniștri, unul din partea la socialdemocraților, creștin-democraților și unul de la Avers, au făcut o scrisoare și ne-au rugat să găsim o, o, o soluție pentru aceste probleme. Așa că nu e ceva la ce m-am gândit eu, e o mare problemă politică și și socialdemocrația și verzii sunt alături de noi pe aceeași linie și de aceea îi rog pe colegi nu doar din grupul meu politic și și din alte grupuri politice să verifice această chestiune. Eu cred că proporționalitatea în ceea ce privește serviciile frontaliere e de la sine înțeleasă, pentru că e deja importantă. În directiva privind punerea în aplicare lucrătorii detașați există aceleași lucruri astăzi deja e achiul, însă nu se respectă acest principiu și nu putem să zicem că dacă spunem că nu ne mai interesează achiul, atunci fiecare poate să facă orice chiar dacă se încalcă legea. Eu cred că e un semn foarte nefast pentru piața internă europeană, așa că haideți să facem acest mic pas și să spunem ceea ce deja există în legislația Uniunii Europene trebuie să fie respectat de statele membre. Nu vorbim de extinderea drepturilor, ci spunem pur și simplu statelor, statelor membre ceea ce există deja în legislație trebuie să fie respectat de toată lumea și de aceea am avut această rugăminte și sper să ajungem la un punct comun. Aștept cu nerăbdare intervențiile colegilor raportori din umbră. Vă mulțumesc pentru atenție. Inițial, la data de 4 decembrie era prevăzut acest vot în comisie. La raport... Mai avem încă o reuniune a raportorilor din umbră mâine și vom vedea, pentru că eu cred că am putea amâna votul cu o, o săptămână. Suntem flexibili aici. Vă mulțumesc. Ok, thank you very much, uh, Andreas. Mulțumim foarte mult, Andreas. Putem trece raportorii alternativi. În numele socialiștilor, domnul Conferati, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Așa cum am mai spus uh, și uh, cu alte ocazii, atunci când am uh, discutat, uh, uh, când am dezbătut acest aviz, uh, după părerea noastră, propunerea Comisiei trebuie să fie uh, schimbată în mod radical. Și astfel am încercat să evidențiem uh, care sunt uh, problemele cele mai mari pentru noi, uh, pe care nu le putem accepta. Andreas a depus eforturi și pe anumite subiecte a propus schimbări cu care suntem de acord, însă mai persistă două probleme care, din punctul nostru de vedere, uh, sunt uh, extrem de importante. Nu o să revin asupra poziției noastre referitoare la alte chestiuni pendinte. Și de altfel, uh, când vom ajunge la ultimile compromisuri, uh, vom mai discuta. Dar, după părerea noastră, există două chestiuni de conținut foarte importante. În primul rând, profesiile medicale au fost uh, propuse mai multe posibilități. De exemplu, uh, s-a vorbit despre extinderea sau nu, uh, sau excluderea sau nu a serviciilor de îngrijire medicale din domeniul de aplicare al directivei. Noi am făcut o solicitare pe care o menținem, respectiv noi considerăm că aceste profesii ar trebui să fie excluse din această propunere privind examinarea proporționalității dacă aceste profesii medicale sunt uh, uh, excluse, noi nu ne vom uh, opune pentru că nu considerăm că există condițiile în diversele state membre pentru a obține un acord, un sprijin privind punerea în aplicare a acestor criterii ale directivei. Știu că există uh, Uh, poziții diferite în alte grupuri politice, ne spunea și raportorul înainte acest lucru, însă deocamdată la uh, ședința cu raportorii alternativi am uh, venit cu solicitările din partea noastră, le menținem. În orice caz, vom vota amendamentele propuse și apoi ne vom, adopta, vom adapta poziția în funcție de rezultatul votului. Dar Uh, nu cred că va fi posibil să ajungem la un punct de convergență. Știi, sigur că este vorba de un uh, subiect uh, delicat. Și la alte comisii nu s-a ajuns la niciun fel de concluzie. Noi am încercat să ajungem uh, la un uh, consens cât mai vast posibil, acesta este obiectivul nostru întotdeauna și eu vă propun în acest sens să, să, uh, să, să procedăm astfel. Să vedem care va fi poziția noastră, într-o direcție sau în alta. Noi, în orice caz, propunem uh, excluderea serviciilor de îngrijire medicală, sigur, uh, uh, respectând diversele poziții. Aceasta este poziția grupului meu. Și apoi, serviciile transfrontaliere. Noi considerăm că dacă s-ar extinde sfera de aplicare a directivei pentru a acoperi și uh, regulile uh, în ce privește uh, serviciile, uh, uh, furnizarea, furnizarea de servicii, este o greșeală. Andreas a venit cu argumente legate de regiunile transfrontaliere și eu locuiesc într-o astfel de regiune, cunosc situația. Există într-adevăr o contradicție și aici nu prezint punctul meu de vedere personal, ci grupul, uh, punctul de vedere al grupului meu, dar nu cred că vom putea să soluționăm uh, uh, această problemă într-un text precum cel pe care îl discutăm astăzi. Și dacă intervenim și pe această problemă, nu am face decât să sporim administrația inutilă cu costuri foarte ridicate și mai există și chestiunea politică care e foarte delicată, pentru că ne-am Uh, suprapune cu directiva privind detașarea lucrătorilor. Dacă în această directivă privind detașarea lucrătorilor uh, identificăm anumite contradicții sau uh, probleme de punere în aplicare, atunci ele trebuie să fie rezolvate acolo. Cred că ar fi o greșeală din punctul meu de vedere dacă am încercat să rezolvăm problemele directivei detașării lucrătorilor aici. Uh, cu acest dosar. Și dacă nu există o poziție comună uh, în ce privește această chestiune, atunci va fi greu ca socialiștii să voteze pentru text. Sigur că încă mai suntem dispuși uh, să negociem, vom negocia de altfel până, la, până în ultima clipă, a putea chiar propune amânarea votului. Nu uh, avem obiecții în ceea ce privește metoda folosită, dar pozițiile noastre sunt uh, foarte divergente pe chestiunile de fond și le-am uh, expus. Mulțumim foarte mult în numele grupului ECR, domnul Sulici, vă rog foarte mult să vorbiți cât mai succint pentru că timpul ne presează. Vă mulțumesc. Prima dată niște cuvinte în limba germană. Andreas, vreau să îți mulțumesc pentru argumentarea foarte bună făcută. Cred că ne-a explicat foarte bine tot și pentru eforturile atât de constructive de a ajunge la un compromis. Și acum voi continua limba mea maternă. Mrzima, žena, približați-mu. Îmi pare rău că în pofida faptului că ne apropiem vertiginos uh, de vot, încă nu am reușit să ajungem la un uh, acord în ce privește serviciile transfrontaliere și uh, includerea serviciilor de îngrijire medicală. Și aș dori să pun degetul pe rană acum. Poziția noastră este neschimbată. Nu există motive juridice sau logice pentru care uh, serviciile de îngrijire medicală ar trebui să fie excluse Uh, preocupările legate de protecția uh, profesiilor medicale au fost uh, abordate cu ocazia amendamentelor. Și sigur că s-a vorbit foarte mult despre liberalizare, dar am înaintat amendamente tocmai pentru a înlătura aceste preocupări. Am avut excluderea de la articolul 6 sau ele au fost menționate și la, articolele, la articolul 4a. Toate temerile legate de liberalizare Uh, și protecția serviciilor medicale, toate au fost exprimate de către uh, socialiști, dar mie mi se pare că poziția lor este foarte uh, confuză. Cum a fost de la început? Directiva privind calificările profesionale include și serviciile medicale și cu această propunere nu am face decât să aducem și mai multă claritate. Data trecută, socialiștii au spus că aceste profesii medicale ar trebui să fie excluse din uh, sfera de aplicare a testului de uh, proporționalitate, dar nu au uh, fost suficient de uh, la obiect uh, din punctul meu de vedere. Ce înseamnă proporționalitatea? Proporționalitatea înseamnă că trebuie să respectăm lista măsurilor uh, restrictive, astfel încât uh, statele membre uh, Uh, vor avea o ofertă mai uh, bogată care este în favoarea consumatorilor și acesta este motivul pentru care socialiștii insistă atât de mult pe excluderea profesiilor medicale. E o măsură pur protecționistă din punctul meu de vedere. Și de aceea uh, cred că amendamentul privind serviciile transfrontaliere, amendamentul Schwab, ar trebui să fie menținut. Mobilitatea muncii este în interesul nostru al europenilor și nu înțeleg uh, de ce uh, uh, colegii par să uite acest lucru. Un alt exemplu legat de serviciile medicale. Țara mea, Slovacia, e o țară în care o infirmieră, de exemplu, trebuie să aibă diplomă de studii superioare, ceea ce înseamnă că noi investim foarte mult în pregătirea asistentelor medicale. Ele, după ce își uh, iau diploma, merg în țările occidentale pentru a câștiga mai mulți bani. Deci Slovacia e perdantă. Însă, eu sunt pentru deschiderea pieței. Dacă ne dorim ca Europa să aibă o piață unică, atunci toate țările trebuie să facă concesii unele care să uh, nu poată să fie pe termen scurt în interesul unei țări mici, dar care uh, vor, avea, vor aduce folose pe termen lung. Deci, uh, haideți să nu mai fim atât de duplicitari. Pe de o parte vorbim atât de mult despre Europa, despre piața unică și când trebuie să uh, facem ceva, intervine protecționismul și fiecare își trage jar la oala lui. Uh, și dacă Slovacia, o țară atât de mică, este gata să spună haideți să uh, ne unim eforturile, uh, știind cu siguranță că ne vom pierde în continuare asistentele, atunci cred că ar trebui și celelalte țări să uh, facă la fel, țările mari și bogate. Ar trebui să facă chiar mai bine decât o țară mică precum Slovacia. Și acum, în încheiere, aș mai spune că dacă credeți că amânarea votului ne va ajuta, atunci eu nu mă opun, pentru că și bă, probabil că ar trebui să optăm pentru data de 11 decembrie la uh, Strasburg. Atunci vă rog să alegeți ziua de marți și nu cea de luni, pentru că marțea votăm. Mulțumim foarte mult în numele ALDE, domnul Selinovici. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu nu o să vorbesc prea mult. Aș dori în primul rând să îi mulțumesc din suflet uh, domnului Schwab. Am avut uh, negocieri excelente, pozițiile noastre au fost foarte diferite, dar cred că domnul Schwab a făcut o treabă minunată a încercat să apropie aceste poziții și să ajungem cu toții la un uh, numitor comun. Per ansamblu, suntem de acord cu raportul, cu amendamentele de compromis în forma lor actuală, nu mai avem nicio obiecție. Nu înțelegem însă de ce uh, se tot opune lumea să includem serviciile de îngrijire medicală? Având în vedere că de obicei sunt statele membre care sunt prudente uh, în astfel de situații. Dar de această uh, dată statele membre au votat pentru includerea serviciilor uh, medicale. Deci nu înțeleg de ce Parlamentul dintr-o dată ar trebui să uh, șovăiască. Parlamentul de obicei merge mult mai uh, departe decât statele membre în astfel de situații. De această dată se pare că Parlamentul uh, e uh, la polul opus. Nu avem nicio problemă cu serviciile transfrontaliere. Pentru mine este foarte clar că în niciun fel nu ne suprapunem cu directiva privind detașarea lucrătorilor. Deci nu înțelegem argumentele propuse în acest sens. Cred că amendamentele de compromis și haideți să mă exprim uh, diplomat. Sunt uh, echilibrate pentru că cu fiecare a lăsat uh, de la el. Am făcut eforturi considerabile. Grupul nostru a avut ceva probleme, deci a fost destul de reticent, dar compromisul rămâne un compromis. Nimeni nu este pe deplin mulțumit cu un compromis. Și suntem în faza aceasta acum Uh, ele sunt uh, echilibrate, ne apropiem de un acord, după părerea mea. Uh, am trimis câteva observații, dar în orice caz am înțeles că nu sunt probleme sau obiecții din partea grupurilor majore în legătură cu aceste sugestii. În orice caz, așteptăm reuniunea de mâine și sperăm să ajungem la un acord rapid, pentru că de mult discutăm aceste subiecte, deci sper să avem un acord cât mai rapid. Mulțumesc foarte mult! Uh, doamna Trojinski, vă rog, în calitate de raportor alternativ, aveți cuvântul. Mm, nu doriți. Bun. Atunci încă patru colegi s-au înscris la cuvânt, deci vă rog foarte mult să vorbiți cât de succint cu putință. Un minut, dacă se poate. Doamna Rozier, aveți cuvântul. Mulțumesc. Uh, nu o să revin uh, la problema revizuitului. Îi mulțumesc uh, raportorului și raportorilor din umbră uh, care au ajuns uh, la o poziție în ceea ce privește sănătatea. Nu avem prea mult timp la dispoziție și vreau să mă opresc numai asupra prestării transfrontaliere de servicii. E vorba de o chestiune de clarificare legislativă. Uh, directiva servicii care uh, vorbește de mobilitatea uh, transfrontalieră a întreprinderilor și a forței de muncă. Poate că putem să evităm să includem astfel de dispoziții pentru a evita o reinterpretare a textelor deja existente. Uh, în ceea ce privește claritatea juridică, este important. Uh, apoi, pe fond, cred că vom dezbate uh, și uh, în alte situații, mă refer la e-card, Uh, e vorba de facilitarea sau de evitarea încadrării și regulilor legitime care se aplică mobilității întreprinderilor atunci uh, sau la mobilitatea salariaților și uh, acest obiectiv de a combate dumpingul social în directiva um, detașării lucrătorilor Apoi, uh, nu, nu trebuie să uh, facem uh, breșe, pentru că acest lucru este important pentru grupul nostru și aceasta va pune probleme. Domnul Lopez Istuez. Aș dori să mulțumesc Uh, raportorului. Ultimile comentarii făcute au uh, fost foarte înflăcărate. Nu vreau să fiu atât de pasional, însă cred că după șase luni este clar în discuțiile noastre că am hotărât să nu includem serviciile medicale în această abordare. Ei bine, am fost foarte clar în ceea ce privește poziția mea anterior și mă mențin serviciile medicale din Spania. Știu că sunt reglementate în mod adecvat și nu trebuie să apară în acest raport privind proporționalitatea. Știu că alții doresc să propună soluții alternative. Știu că Envi a votat excluderea uh, acestor profesii în aviz uh, uh, și Comisia Ample a făcut acest uh, lucru. Raportul nu a fost încă elaborat, însă vreau să vă spun, nu sunt înflăcărat, dar trebuie să spun că această profesie a fost excluse. Să vedem care sunt propunerile, o să le ascultăm cu multă atenție și, desigur, vom încerca să lucrăm cu toți ceilalți cât se poate de uh, constructiv. Domnul Juvan, mulțumesc, doamnă președinte. Până acum, mărturisesc că citind textul, continui să mă gândesc că ar fi bine să continuăm să excludem uh, Uh, profesia medicală din acest text cu posibilitatea totuși de a găsi un compromis și știu că Andreea Schwab uh, lucrează în acest uh, sens. Totuși vreau să vă dau două exemple care ilustrează dificultatea. În primul rând, statele membre au uh, standarde de îngrijiri diferite. Pentru un același act, state membre uh, vor cere un anumit nivel de diplome și de calificare, alții alt uh, nivel Uh, cei care fac proteze dentare sunt autorizați uh, în uh, Regatul Unit, dar nu sunt autorizați în Franța și Italia. Franța și Italia spun că dacă acești uh, uh, proteziști dentari vor veni în uh, țara lor, va fi degradat actul. Nu este real. Nu văd un text care să permită statelor să continue să stabilească ele însele standardele. Apoi, al doilea exemplu, cel al farmaciștilor din țara mea. În Franța există locuri unde nu există medici populația este salvată să spunem așa, de prezența farmaciștilor. Farmaciile în Franța nu pot să apară decât acolo uh, unde pot uh, să își înființeze afacerea. Este un numerus clausus în acest sens. Deci această regulă face uh, un serviciu public de sănătate. Ne temem că uh, dispoziția pe care o avem uh, astăzi ar diminua posibilitatea statului de a uh, reglementa acest lucru. Deci, într-un considerent se spune, e un considerent foarte interesant, un considerent și o să fiu rapid, 19, cu câteva amendamente, se spune că statele membre ar putea să continue să, stabilesc, să stabilească standardul uh, uh, cel mai uh, bun fără să uh, fie în detrimentul interesului public. Deci statele membre trebuie să poată să reglementeze în continuare și nu, mă întreb, nu știu dacă acest lucru nu este o greșeală. Mulțumesc, domnul Acniu. Mulțumesc, o să fiu rapid. Vorbim despre uh, reglementarea profesiilor în Uniunea Europeană. Îmi vine în minte două incidente și sper că acest raport va îmbunătăți aceste două situații un instructor de schi din uh, uh, Regatul Unit în Franța au făcut totul în Franța pentru ca să nu poată să presteze servicii și s-a ajuns în închisoare. Apoi, chestiunea uh, limbii. Poți să fii cel mai bun doctor, cel mai bun inginer. Dacă te duci și lucrezi într-o țară unde oamenii nu te înțeleg, ești o amenințare la siguranța uh, și sănătatea oamenilor. Deci aceste lucruri trebuie să fie uh, reglementate în acest raport. Și Domnul Schwab, foarte scurt. Vă mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc colegilor care au luat cuvântul. Aș dori foarte pe scurt să discut despre cele spuse de colegii mei de la Socialiști și Democrați și anume Uh, să le spun că vorbim de servicii, pentru că doamna Rozie și domnul Conferati au uh, spus avem uh, serviciul juridic al Parlamentului care a fost întrebat în această chestiune dacă există vreun fel de legătură și vă spun ce mi s-a răspuns. În ceea ce privește întrebarea, nu există nici un fel de afectare și, încăle- și, mm, sub, și, și suprapunere cu directiva privind uh, muncitorii detașați pentru că există cerințe de monitorizare care sunt în aceste directive care sunt deja justificate și aplicate. Așa că nu există niciun fel de astfel de suprapuneri. Așa că vă rog, citiți textul și nu inventați povești. Nu vorbim des, nu despre servicii acum, reconfirmăm faptul că măsurile pe care le pot face statele membre și eu nu pot să semnul întrebării acest fapt, măsurile pe care, care le sunt permise statelor membre sunt proporționate. Și dacă nu mai uh, vorbim despre greșelile statelor membre, indiferent de unde vin, acestea sunt astfel de chestiuni. Și dacă nu vorbim despre asemenea lucruri, nu mai ajungem într-o situație în care vorbim de justiție, echitate. Aș vrea să evităm așa ceva. Și în Germania cunosc cum stau lucrurile, de exemplu, taxele, uh, în ceea ce privește profesioniștii care doresc să vină în Germania, acestea variază foarte mult și nu aș spune întotdeauna că acest preț e unul proporționat. Cum spunea colegul Sulici, orice țară trebuie să elaboreze măsuri proporționale și statul meu. Dar dacă noi o facem, le putem cere și altora, pentru că deja există astfel legislație europeană. Comisia Emplă a respins propunerea pentru că nu a găsit o soluție și cred că e un semnal de alarmă pentru noi și anume noi trebuie să găsim o soluție împreună pentru că dacă eșuăm, uh, și în majoritate pentru excluderea sănătății, profesioniștilor din sănătate și dacă există o majoritate pentru, nu avem majoritate pentru compromis, comisia se va bucura pentru că soluția lor va fi cea care va fi aleasă. Așa că eu cred că trebuie să fim foarte atenți și dacă e nevoie de compromis, eu sunt dispus să ajungem la un compromis claritatea legislativă solicitată. Cred că aceasta este respectată și nu există dubii în acest sens. Ce spunea colegul meu Antonio Lopez? Cred că chestiunea menționată de dumnealui e clară. De la început a fost foarte clar că se, aceștia din domeniul medical sunt în articolul 59.3 în recunoașterea calificărilor profesionale ce a reieșit, marja de manevră pentru statele membre pentru asemenea profesii e mai mare decât principiul din 59.3, decât textul reieșit din amendamentele de compromis. Înțeleg într-un fel argumentul adus, dar cred că trebuie să fim foarte atenți la detalii și mă bucur că ați menționat acest subiect pentru că menționându-l putem să vorbim și de conținut. Și sunt aceleași exemple pe care cred că le cunoști raportorii mei din umbră, pentru că eu întotdeauna am vorbit și de distribuirea geografică a profesiilor medicale. E un lucru despre care mi-a zis Filipe de mult, e un lucru pe care îl cunosc și în Germania și cu siguranță și alții ar putea să facă la fel. În regiunile rurale de unde vin eu, e clar că avem nevoie de doctor, de farmaciști, astfel încât populația să aibă condiții bune de sănătate și acolo. Dacă alte state văd că e nevoie de de distribuire, atunci nu cred, atunci nu trebuie să uh, existe impedimente. De deci ce nu ar fi posibil legat de proporționalitate? Cât despre alte puncte, încă nu am toate detaliile, mai aștept un schimb de opinii și cred că va trebui să vedem cum putem ameliora situația. Statele membre vor putea, vor putea să își adapteze uh, sistemele naționale, însă doar respectând principiul proporționalității, care e în interesul nostru, deci aștept cu nerăbdare următoarea reuniune a raportorilor din umbră pe care vă rog să vă notați și dacă e necesar vom amâna votul, însă ne dorim un rezultat adevărat și nu doar așa un rezultat temporar. Mulțumesc. Ok, thank you very much, uh, So normally we would... Mulțumesc uh, foarte mult. Votul uh, este programat pentru 14 decembrie. Poate că va fi amânat pentru o dată ulterioară. Asta înseamnă că putem să trecem mai departe la, ultim, la ultimul punct de pe ordinea de zi în uh, ceea ce privește cardul electronic european, o dezbatere comună în legătură cu regulamentul și directiva privind cardul electronic european și o să iau cuvântul în calitate de raportor pentru regulamentul privind uh, uh, cardul electronic. Eh, gemaakt hebben, dus Morten Lokkegaard uh, eh, en ikzelf. En ik hoop dat jullie uh, de kans hebben gekregen om uh, die te bekijken. Am redactat și sper că ați avut ocazia să-l studiați. Uh, săptămâna trecută la Strasburg ne-am întâlnit cu raportorii din umbră pentru prima dată. A fost o reuniune constructivă și sperăm că și asta va fi o reuniune constructivă. Înainte de a vorbi despre modificările pe care le-am adus textului, și o să dau uh, cuvântul domnului Ian Secoc. Uh, vreau să spun însă în general uh, câte ceva despre acest dosar. Martin și eu putem să spunem că Nu ni s-a părut uh, comisia a fi fantastică și nu ni s-a uh, uh, părut că acest lucru va rezolva toate problemele uh, furnizorilor de servicii. Uh, toată lumea este însă de acord că e timpul ca uh, piața internă să fie consolidată și la celelalte comisii cred că fiecare dintre dumneavoastră repetați acest lucru cu fiecare ocazie care se prezintă. Deci este timpul să trecem la acțiune și să întreprindem măsuri astfel încât uh, o parte din povara administrativă a întreprinderilor să fie ușurată. Fără îndoială, am uh, insistat asupra unor evenimente, am primit uh, uh mulți reprezentanți uh, ai uh, IMM-urilor, am vorbit cu ei. Acum e vorba de această sarcină administrativă cu care IMM-urile se confruntă. Este o unaltă pentru a putea înlătura aceste obstacole. Abordarea noastră a fost foarte clară, am ascultat părerile sectorului și pe baza acestor discuții am venit cu amendamente. Amendamente pentru a uh, uh, remedia neajunsurile și golurile legislative care există și să aducem o valoare adăugată. Putem uh, face și alte progrese dacă lucrăm într-o manieră constructivă. Martin și cu mine suntem gata să îi ascultăm pe toți uh, cei care vor să vină cu propuneri pentru a îmbunătăți propunerea într-o măsură și mai mare. Oricum, cred că nu este un secret, a fost un val negativ uh, uh, creat în jurul acestei propuneri, însă pe baza argumentelor această propunere nu introduce uh, principiul țării de origine, nu se va atinge de legislația existentă în ceea ce privește dumpingul social și detașarea lucrătorilor o să vă cer tuturor să vă bazați pe fapte și pe argumente în discuția noastră, astfel încât să ajungem la ceva bun uh, în beneficiul întreprinderilor și pieței uh, interne. Câteva elemente uh, semnificative. Avem în primul rând o definiție a cardului electronic. Am precizat față de propunerea Comisiei faptul că că întreprinderea are dreptul să presteze în uh, țară uh, țara gazdă atâta vreme cât acest card este valabil. E vorba de un certificat electronic, uh, un card electronic, poate cardul nu este numele cel mai potrivit, însă la nivelul asigurărilor ni s-a cerut un formular standardizat pentru ca să nu se interpreteze diferit în statele membre. Am uh, lucrat și la interoperabilitatea cu sistemele de identificare naționale și mă gândesc la sistemul care există de pildă în uh, uh, Belgia, Limoza sau sistemul RUT în Danemarca și asta pentru transmiterea unică a informațiilor, astfel ca să nu reintroducem în permanență date pentru uh, sistem. Și apoi un ultim punct, și aici sunt sigură că putem să revenim uh, cu Martin, legislația nu trebuie să ducă la posibilități de dumping sau de fraudă. Grație uh, Uh, sistemul, implicării sistemului de informații pentru piața internă, IMI, putem uh, să avem un control suplimentar. Această legislație nu schimbă cu nimic legislația existentă. Și asta este un lucru pe care l-am uh, repetat în mai multe rânduri în legislație. Asta sunt remarcile mele introductive pe marginea regulamentului și domnul Selimovici va vorbi în numele lui Martin. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. În primul rând vreau să îmi cer uh, scuze uh, în numele colegului meu că nu poate să participe. Participă la alegerile locale în circumscripția din care face parte. A promis uh, că Uh, va uh, asculta aceste discuții de la distanță și va uh, răspunde ulterior la comentariile făcute și la întrebări. Raportul a fost făcut cu doi coraportori care au lucrat îndeaproape pe cele două rapoarte și câteva remarci de ordin general. Există acuzații că acest card electronic nu are o valoare adăugată uh, că nimeni nu l-a dorit, de fapt. Asta nu este deloc adevărat. În special, uh, uh, IMM-urile au cerut uh, reducerea poverii uh, uh, de reglementare și au cerut și reducerea poverii administrative. Deci, uh, opinia de a sta cu mâinile încrucișate și a aștepta adoptarea uh, uh, directivei privind serviciile nu este o soluție. Cardul electronic va ușura viața multor companii mici și unele exemple sunt uh, evidente. Întreprinderile vor trebui să se adreseze unei singure autorități când doresc să aibă servicii transfrontaliere. Uh, nu numai că este o singură autoritate, ci o singură autoritate în statul uh, membru uh, de origine. Vor vorbi în limba lor, uh, procedura va fi simplificată, va fi digitalizată și va fi nu numai rapidă, ci și mai sigură. Asta va însemna economii de costuri de traducere și de timp. S-a spus de asemenea Uh, exemple în care întreprinderile sunt uh, uh, nevoite să aștepte de la 14 până la 18 luni până când cererile lor, aplicațiile lor sunt prelucrate. Deci dacă nu pot să rezolve aceste cereri, atunci nu pot să aibă activități transfrontaliere sunt uh, obstacole cu care se confruntă întreprinderile și pe care uh, cardul electronic ar putea să le uh, rezolve. În principalele îmbunătățiri, domeniul de aplicare, mulți au observat că domeniul de aplicare pentru sectorul de construcții nu mai este în anexa 1, raportorii au ascultat preocupările exprimate uh, Uh, modul în care uh, acest card electronic uh, poate să implice. Apoi lista sectoarelor 1A, din 1A care pot să intre în domeniul de aplicare, dar nu este un cec în alt pentru comisie acest lucru. Dacă sectorul dovedește că nu s-a integrat comisia după 2 ani de la transpunerea directivei poate să uh, sugereze includerea sectorului respectiv în domeniul de aplicare. Însă, Partid, uh, Parlamentul European și Consiliul pot să obiecteze la asemenea includere dacă nu sunt de acord cu asta. Deci nu este un cec în alb. Competența statelor membre este o altă îmbunătățire responsabilitățile nu erau foarte clare în propunerea comisiei, de aceea lucrurile trebuie clarificate în directive. Uh, este clar cum uh, trebuie să acționeze statele membre. Țarul, uh, când un stat membru uh, gazdă primește o cerere, va verifica um, stabilirea legală a întreprinderii, valabilitatea documentelor pentru a dovedi existența unui sediu legal. Raportorul a ascultat preocupările împărtășite deci uh, textul a fost uh, îmbunătățit și în această privire în uh, statul membru gazdă. Dacă acesta descoperă inadvertențe, orice inadvertență, dacă are îndoieli rezonabil justificate, procedura și limita de timp este suspendată până când se oferă informații suplimentare sau până când inadvertența este clarificată. Ca o ultimă măsură, Cartul electronic poate fi revocat. Cardul electronic uh, trebuie să indice ultima uh, verificare a autorității de coordonare din uh, statul membru gazdă. Fără întârziere, deciziile vor fi transmise decizia de suspendare sau revocare a cardului electronic. Uh, competențele statului membru uh, uh, gazdă. Acesta trebuie să verifice și să valideze informația înainte de a de asemenea, se pot face controle prealabile și verificări prealabile, mai ales atunci când există îndoieli. Statul gazdă poate să ceară clarificări de la statul de origine. Uh, furnizarea temporară de uh, servicii. Dacă statul uh, gazdă are preocupări, poate să oprească procedura și să facă controlele care se impun. Foarte important, cardul electronic rămâne voluntar. Natura voluntară a cardului este consolidată și mai mult furnizorii de servicii care nu au un card electronic nu vor face obiectul unor discriminări față de cei care dețin un astfel de card. Dacă uh, doresc un card IMI, atunci trebuie să fie facilitat acest proces. Propunerea nu a avut uh, un uh, start ușor, după cum uh, știți Așteptăm o dezbatere constructivă și uh, invităm pe toți cei interesați să ia parte la îmbunătățirea acestui text. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumesc foarte mult și înainte de a trece la raportorii din umbră, avem uh, raportorul din uh, partea uh, Comitetului Regiunilor. Vă dau cuvântul. Mulțumesc! Ceea ce am auzit acum este foarte adevărat. Într-adevăr, avem o serie de probleme. Există o dezinformare sistematică din partea uh, unor părți interesate. Și în cadrul discuțiilor care au loc uh, în uh, Comitetul uh, Regiunilor, uh, uh toată lumea are un punct de vedere pozitiv față de avantajele cardului, însă există o serie de uh, observații, de comentarii care sunt legate de lipsa de informații. Uh, avizul este facultativ, au fost puse întrebări legate de povara administrativă corelată cu acest card, au fost puse întrebări în legătură cu ceea ce se va întâmpla uh, Uh, în ceea ce privește cardul uh, profesional uh, european. Asta sunt elementele cele mai importante care au reieșit din discuțiile de Comitetul Regiunilor. Nu există suficiente informații. revenim la o, o oarecare formă de protecționism în acest sens. Nu putem să ne permitem acest lucru în cadrul Uniunii Europene. Uh, revenim, așa cum s-a spus, uh, la uh, o lipsă de informații și poate că ar trebui să primim mai multe informații din partea Comisiei și multe remarci se referă la faptul că, bun, trebuie să avem o asemenea propunere legislativă, însă trebuie să o discutăm în Parlamentul European, pentru că dacă cineva dorește să da curs acestei cereri, ce trebuie să facă? Nu trebuie să existe îndoieli. Trebuie să discutăm în uh, Parlamentul European și la nivelul regiunilor uh, din fiecare uh, stat în parte, astfel încât să se adopte măsuri administrative. Deci, în mare, suntem de acord cu uh, ideea, însă sunt semne de întrebare în ceea ce privește punerea în aplicare la nivel local, mai ales. Există o temere în ceea ce privește concurența, mai ales în zonele de frontieră. Poate că ar fi util să ă, vedem cât de eficientă poate să fie această măsură și să reiasă clar că există o valoare adăugată a acesteia. Pentru Uh, în ceea ce privește exportul de servicii în toată Europa. Uh, nu se spune uh, ce va aduce această măsură celor care dețin acest card deci ar fi util să clarificăm lucrurile în mai mare măsură, Comisia să facă un efort de clarificare pentru toate părțile interesate. Mulțumesc! Raportorii din uh, umbră Doamna Corața Bild, mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc raportorilor pentru că, într-adevăr, ați uh, clarificat foarte multe cu raportul dumneavoastră, clarificări pe care ar fi trebuit să le spună, să le facă Comisia și sunt de acord cu ceea ce a spus prietenul nostru de la Comitetul Regiunilor. Trebuie să lucrăm asupra faptelor cu informațiile corecte despre ce este vorba și chiar dacă propunerea nu a fost uh, grozavă la început, cu raportul vostru uh, ați făcut mult pentru a clarifica. Vorbim despre uh, facilitarea liberei circulații și reducerea birocrației, facilitarea activităților IMM-urilor, însă e vorba despre piața unică, despre asta este vorba de fapt. Valoarea adăugată cheie a cardului electronic este generarea de creștere și crearea de locuri de muncă. Din punctul meu de vedere, nu este suficient de ambițios nici când ne referim uh, la sectoare și nici uh, la domeniul de aplicare, pentru că vorbim numai despre barierele administrative, chiar dacă ele sunt uh, importante, când vorbiți cu IMM-urile, o să vedeți că obstacolele de reglementare sunt principalul obstacol în calea activității lor trebuie să fie posibil să adăugăm uh, sectoare uh, în timp și ne îngrijorează și scoaterea din domeniul de aplicare a sectorului construcții. Este bine să menținem certificatul de asigurare pentru că atunci când ascultăm ceea ce spun uh, IMM-urile, ei consideră că acest lucru este un obstacol în calea comerțului transfrontalier. În felul acesta îi uh, facilităm și viața asigură, asigurătorilor. Uh, de asemenea, uh, există preocupări, îngrijorări și în familia PPE și cred că este important să dezamorsăm aceste lucruri și să clarificăm lucrurile. Din 2006, de când vorbim despre directiva serviciilor, mai mult prevalează emoțiile decât faptele. Dacă considerăm că este o valoare adăugată, atunci o urmăm pe această cale. Dacă nu, atunci continuăm cu sistemul pe care îl avem în momentul de față. Nu este vorba de o alternativă, ci este un sistem complementar și, sigur, ghișeul unic trebuie să fie consolidat, uh, sistemul de informații din uh, Piața unică trebuie uh, întărit, dar e vorba despre o platformă digitală și comunicarea electronică. Asta nu este o povară pentru statele membre, ci ușurează viața lor. Uh, uh, facilitează înțelegerea diverselor reglementări. O altă problemă care a fost ridicată este faptul că uh, se încalcă competențele statului membru în ceea ce privește legislația socială. Nu, nu se întâmplă acest lucru. Nu dă puteri suplimentare Comisiei în raport cu statele membre. Uh, probleme de sănătate, de siguranță, de mediu, uh, acestea nu vor fi afectate de către cardul electronic. De asemenea, o problemă cheie este problema uh, principiului țării de origine din articolul 10. Aș vrea să îl citesc uh, pentru că direcția merge în, acest, în direcția greșită. De ce? Pentru că există o neîncredere fundamentală între statele membre și o, o temere fundamentală de abuz. Dar noi suntem Parlamentul avem uh, uh, un zid de protecționism în mai multe state membre. Trebuie să facem uh, ceva în legătură cu asta în anul care ne-a mai rămas. Deci vreau să spun uh, tuturor celor care vor să-l dărâme, să dărâme, să uh, critique fără să vină cu alternative, să ne ofere o alternativă. Ce facem noi în calitate de Parlament European, uh, uh, Comisia privind piața internă pentru uh, competitivitate, creștere și locuri de muncă în anul ce vine? Pentru că dacă nu răspundem la această întrebare, facem ca populiștii. Pur și simplu dărâmăm fără a veni cu o alternativă constructivă. Și dacă îmi permiteți o secundă, o să vă spun ce spune articolul 10 țara, statul membru, dacă statul membru gazdă nu, uh, reactează în, nu reacționează în două săptămâni, această, acest termen va fi extins uh, cu două săptămâni. Deci nu spuneți că e două săptămâni, ci uh, o lună. Să fie un an, vreți să fie un an pentru a oferi libertatea de mișcare, dar să uh, termin, pentru că vorbim despre text. Dacă statul membru gazdă nu obiectează atunci uh, uh, va fi eliberat un card. Deci dacă nu obiectează alminter, nu poate să fie eliberat un astfel de card. Deci ce înseamnă? Înseamnă că statul membru gazdă are dreptul să controleze, să verifice, să refuze, să respingă și să revoce. La primirea uh, deciziei statului membru gazdă de a obiecta, acesta va uh, întrerupe aplicarea. Deci nu spuneți că țara gazdă este fără puteri și că acceptă uh, cu brațele deschise uh, orice invazie, pentru că acest lucru nu figurează în text. Putem să îl schimbăm, să-l îmbunătățim, putem să extindem termenul, dar nu putem vorbi de o neputință la nivelul uh, statului membru uh, gazdă. Deci există posibilitatea de a respinge. Dar uh, spuneți doar că nu vreți directiva privind uh, serviciile și o trimitem înapoi la comisie. Hai să nu ne înșelăm unii pe alții. Să nu spuneți așa cum au spus socialiștii la întâlnirea raportorilor de umbră. Vrem uh, uh, directiva privind serviciile, dar asta este diferi diferit, pentru că cadrul nu este uh, directiva serviciilor. Spuneți-ne că nu vreți uh, libertatea Uh, de circulație, că nu vreți directiva privind serviciile și atunci o respingem și o trimitem la comisie. Nu faceți, nu ne irosiți timpul și uh, înșelându-ne în felul acesta. Ceea ce PP-ul dorește să facă cu o bunăvoință extraordinară vrem să încercăm să îmbunătățim, uh, ținând cont de toate preocupările, însă pe baza faptelor și a textului, dar nu pe baza ideologiei temerilor, atacurilor. Dacă vreți să mergem înainte, să o facem constructiv. Dacă nu vreți să o facem, atunci spuneți-ne acum. Rosati as shadow rapporteur. Vă mulțumim și domnul Rosati, raportor din umbră din partea PP. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, Anne-Marie, pentru această argumentare foarte puternică a poziției PPE pe această propunere legislativă. Astfel, sarcina mea devine mai ușoară, pentru că, de fapt, sunt de acord cu majoritatea lucrurilor spuse de dumneavoastră și și de doamna raportor și domnul Lockegard. În primul rând, Permiteți-mi să repet faptul că noi am fost puțin dezamăgiți de propunerea Comisiei. Ne așteptam să fie o propunere mai ambițioasă. Știm că barierele existente pentru dispozițiile la serviciile transfrontaliere sunt cele care dezamăgesc uh, foarte mult consumatorul, mediul de afaceri și se află în această sferă a reglementărilor. Însă această propunere nu se referă la acest aspect și asta pentru că pur și simplu probabil nu a existat o poziție politică, de a, o posibilitate politică de a ajunge la un acord în Colegiul Comisarilor. Însă înțelegem că există aceste constrângeri. Dar propunerea vorbește de obstacolele administrative și acest lucru e repetat de mai multe ori și acestea sunt foarte importante, bineînțeles. Valoarea adăugată pe care o văd eu în acest document e una foarte mare. În primul rând, furnizorii de servicii își trimit solicitarea de a își oferi serviciile transfrontalier o singură dată și acest lucru se face în statul membru unde are instituția sediul și în limba maternă. Iar totul se face electronic, așa că se poate stoca cu ușurință, procesa și trimite în alte locuri, în alte state membre și așa mai departe. Așa că acesta e un pas înainte. E o îmbunătățire importantă față de situația existentă acum, iar această îmbunătățire e evidentă și foarte importantă pentru IMM-uri. Sub sistemul actual, o companie mică care dorește să ofere servicii în mai multe state membre, bineînțeles că trebuie să meargă în fiecare dintre aceste state membre și să ceară permisiunea de a-și desfășura activitățile și cere permisia în limba țării statului membru gazdă, care bineînțeles înseamnă foarte multe eforturi inutile și multe companii, multe companii IMM-uri pur și simplu renunță la ideea de a avea servicii transfrontaliere în alte state membre. Așa că acest fapt e evident. Acum, un al doilea lucru. Putem în continuare îmbunătăți în munca noastră în Parlament textul. Sprijin ideea raportorilor de a avea o revizuire și de a avea posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare al directivei. Și eu sunt împotriva uh, ștergerii sectorului de, de, de construcții, pentru că construcțiile sunt un sector unde barierele sunt foarte importante, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii. Însă și pentru că dacă ștergem sectorul de construcții, atunci nu mai rămân așa de multe în area de aplicare a directivei. Și atunci putem spune într-adevăr că nu prea există o plusvaloare, de ce ne agităm atât când până la urmă vom avea o, un domeniu de aplicare foarte mic, foarte limitat al acestei directive. Au fost exprimate niște îngrijorări de o serie dintre colegii de la socialiști, de la verzi. Acestea, în primul rând, aveau de-a face cu potențialul de a reintroduce principiul țării de origine pe ușa din dos, cu această inițiativă a e-cardului, a cardului electronic. Uh, cred și Anne Maria a spus foarte clar că există o serie de garanții în directivă și și în regulament care fac imposibil acest fapt. Statele membre, și nu voi mai repeta, statele membre au toate instrumentele de care au nevoie și le, și le păstrează dacă vor să protejeze piața. Nu mă bucură foarte mult acest fapt, dar în continuare așa arată mediul juridic. Statele membre au foarte multe instrumente astfel încât să se poată proteja, astfel încât să ceară furnizorului de servicii să uh, respecte legislația locală și să facă controle și verificări. Tot felul de instrumente pot fi folosite. Nu există niciun fel de risc aici că acest principiu faimos al țării de origine ar putea fi cumva reintrodus. Pentru a nu vorbi prea mult, cum vă spuneam, s-au spus deja foarte multe, eu cred că ar trebui să îmbunătățim acest, acest proiect legislativ. Uh, Asta pentru a putea să răspundem și la um, unele din temerile colegilor noștri și apoi, în primul rând, pentru a îmbunătăți condițiile pentru furnizarea transfrontalieră a serviciilor. Pentru că, de fapt, nu avem încă o piață unică a serviciilor ca atare în Uniunea Europeană iar această piață unică a serviciilor are în continuare un potențial enorm. S-au efectuat o serie de studii care ne arată că dacă îmbunătățim furnizarea de servicii, atunci câștigurile în ceea ce privește PIB-ul, locurile de muncă sunt enorme pentru întreaga Uniune Europeană. Așa că nu ar trebui pur și simplu să retrimitem documentul comisiei. Haideți să îl prelucrăm și eu sunt convins că vom putea să găsim o soluție care, așa cum v-am spus, să răspundă și la îngrijorările colegilor din Parlament și, și la unele îngrijorări din partea mediului de afaceri. În încheiere, aș dori să le mulțumesc ambilor raportori. Au făcut o muncă excelentă, sunt de acord cu amendamentele, în primul rând cu definiția foarte clară a cardului electronic și apoi și pe chestiuni cum ar fi cerințele de informații și o, e o obligație la care rămâne la statul membru gazdă, care să ofere aceste informații cu privire la regulile de reglementare care există într-un anumit stat membru. Aceste informații ar trebui să fie oferite într-un timp foarte scurt pentru toți uh, furnizorii de servicii. Cred că avem un text bun, e un proiect de text bun pe care putem să lucrăm împreună, astfel încât într-adevăr să putem să facem ceva ce să demonstreze că Parlamentul poate într-adevăr îmbunătăți viața consumatorilor și îmbunătăți mediul de afaceri. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și din partea aici și de doamna Iaconsari. Mulțumesc! Intervențiile pe care le-am auzit până acum ne arată deja că nimeni nu a fost mulțumit de propunerea făcută de comisie. Toți au spus că e o propunere slabă, era o propunere slabă cea făcută de comisie și și eu sunt de acord cu acest fapt. Uh, Bineînțeles, le mulțumesc raportorilor pentru faptul că au încercat într-adevăr să îmbunătățească această propunere. Eu personal însă sunt de părere că un sistem foarte bun care să funcționeze bine de schimba informațiilor în mod electronic și fluxului de informații între diferitele autorități, între partenerii sociali, între companii, toate acestea sunt o idee bună. Și aș mai vrea să spun că Așa cum s-a întâmplat și la reuniunea raportorilor din umbră, să spun că ideea aceasta legată de un card electronic pentru serviciile europene e o idee bună, însă propunerea e proastă și foarte mulți din sală au fost de aceeași părere. Amendamentele ne-au arătat acest fapt. Contextul a fost unul foarte bun, însă există în continuare îngrijorări foarte mari care persistă, de exemplu, acest principiu privind țara de origine. Ni s-a spus că nu e adevărat ceea ce voi spune eu acum, însă noi suntem convinși că există atât de multe întrebări rămase fără răspuns. De exemplu, cât timp va fi valabil acest card și faptul că nu se poate controla ce se întâmplă statul gazdă și așa mai departe. Există foarte multe probleme. Multe dintre amendamentele care au fost prezentate intră în contradicție cu achiul UE. De exemplu, pentru că se propune ca sectorul construcțiilor să fie acum exclus din domeniul de aplicare al directivei, însă în același timp se propune, conform articolul 2, ca Comisia să acorde dreptul ca directiva să fie prelungită prin intermediul actelor delegate cu până la 2 ani. E un lucru care ne induce în eroare. Motivarea Comisiei e următoarea, că ea, Comisia Europeană, ar putea să fie activă, să devină activă atunci când observă că piața internă nu funcționează așa cum ne-am fi dorit. Însă cu toate aceste propuneri bune de îmbunătățire, noi nu considerăm că Propunerea, chiar cu îmbunătățirile făcute, ar putea duce la o legislație bună. Parlamentul are propuneri bune, a avut și în mandatul trecut, dar acestea nu au ajutat. Îmi amintesc, de exemplu, de legislația legată de cardul albastru, Blue Card. Ideea era ca companiile să aibă mai multe posibilități, astfel încât să aibă personal foarte bine pregătit, care să fie trimis la nivel transfrontalier, însă până la urmă totul a fost atât de diluat încât nici nu se prea folosește. Și aș vrea să mai spun că e bine să avem niște ochi critici noi în Parlamentul European. Nu e o ideologie, doamna Corața Bild. Uh, Vă apreciez foarte mult pentru ideologiile dumneavoastră, însă există și alte păreri și nu nu, e, nu sunt alte păreri ideologice. E nevoie aici de diferite perspective și de pragmatism. Avem în continuare o poziție critică la propunere și considerăm că cel mai bine ar fi să facă Comisia Europeană o nouă propunere pe care să o prezinte Parlamentului European în care să se țină cont și de îngrijorările diferiților actori, mai mult decât până acum. Și o întrebare foarte importantă care ar trebui să fie și ea adresată e, în loc să Venim aici cu un alt instrument legislativ, un nou instrument legislativ. Ar fi bine ca în același timp Comisia să se asigure că cadrul deja existent funcționează. Există multe lucruri care nu funcționează, de exemplu, de exemplu directiva privind serviciile cu acel punct unic de contact și așa mai departe. Președinte, întrerupe, da, voi termina imediat, spune doamna vorbitor. Raționamentul din spate, faptul că ar funcționa mai bine piața internă și că uh, IMM-urile ar putea avea o poziție mai bună. Eu sunt de părere că ar fi mai bine dacă Comisia ar reanaliza întreaga situație. Bine, vă mulțumim foarte mult, doamna Rozia, aveți cuvântul. Euh, euh, Mulțumesc, doamnă președinte. O chestiune de procedură. Mi se pare original să dăm cuvântul Comitetului Regiunilor. Ne bucurăm de acest lucru. Sunt sigură că vom da cuvântul și Comitetului Economic și Social, al cărui aviz va fi o contribuție importantă la dezbaterea noastră. Cu atât mai prețioasă cu cât la această dezbatere mulți factori implicați, un număr mare, s-au uh, exprimat uh, și li se opune acest uh, amestec de gândire magică și de rea credință. Ni se spune de exemplu, că nu e adevărat că toți factorii implicați sunt împotriva textului. Așa este, nu toți, cu excepție Business Europe. Este uh, singurul reprezentant al uh, uh, agenților economici care sprijină acest text. Ceea ce spune foarte mult despre echilibrul legat de acest text și uh, de faptul că nu li se dă cuvântul unor părți implicate uh, uh, vizate, reprezentanților salariaților și a IMM-urilor, sectoarele direct vizate. Uh, deci nu dăm astfel dovadă de deschidere. Și mă gândesc mai ales la Comisia Europeană, care prin acest text face o propunere care este prost pregătită pentru că nu ține cont uh, de aceste voci și prost gândită pentru că enunță anumite principii care intră în contradicție flagrantă cu textul pe care pretinde să îl uh, lămurească sau să uh, explice punerea în aplicare. Și vă explic de ce este vorba. Textul pe care se bazează această propunere de directivă și de regulament e direct, directiva privind serviciile. Ce spune directiva privind serviciile? În cazul serviciilor transfrontaliere, pot să mențină condiții de exercitare pe teritoriul lor cu condiția expresă că aceste reguli care sunt definite de către statele membre Uh, respectă uh, obiective de interes general. Nu e vorba de servicii neimportante. Se vorbește tot timpul de bariere, de protecționism uh, și așa mai departe. Nu e vorba de acest lucru. Directiva serviciilor prevede ca statele membre să impună reguli atunci când e vorba de protecția consumatorilor, de securitate, de sănătate, de protecția mediului și așa mai departe. E vorba de, sub, de, de domenii foarte importante pentru cetățenii europeni și care stau la baza modelului nostru european. Și doar cu această condiție, statele membre pot să impună aceste reguli. E un prim aspect. Și un al doilea aspect, uh, prevăzut de Directiva Servicii, prevede că autoritățile competente din statele membre, pentru a se asigura că se asigură condiții pentru activitățile economice echitabile între, țări, între agenții economici din țara respectivă și agenții străini, uh, ei bine, uh, autoritățile respective trebuie să se asigure că regulile se aplică cu adevărat. Aceasta este echilibrul din directiva privind serviciile. Propunerea Comisiei nu face decât să intre în contradicție flagrantă cu aceste principii. Și de ce spun acest lucru? Pentru că ni se spune, de exemplu, că ar fi vorba de obstacole, de bariere și că directiva serviciile ar fi prost aplicată. Dar aici aș avea o întrebare. Dacă într-adevăr considerăm că aceste reguli nu sunt satisfăcătoare, nu sunt conforme, atunci Comisia intervine. Comisia ar trebui să uh, se asigure că directiva privind serviciile e corect aplicată. Comisia trebuie să se asigure că uh, regulile susțin serviciile de interes general definite, pentru că să nu uităm că au fost uh, depuse multe eforturi de către statele membre sub egida Comisiei pentru a face acest bilanț. Deci dacă acest uh, proces a fost uh, finalizat cu succes, eu așa cred, atunci uh, Comisia trebuie să uh, preia frâiele cu statele membre și să verifice cum stau lucrurile. Și dacă constată că aceste reguli sunt valabile, uh, și printre obligațiile pentru statele membre, ele trebuie, de exemplu, astăzi să, să se asigure că uh, se îndeplinesc formalitățile online pentru a exercita o activitate în țara respectivă, e la fel. Ori statele membre au aceste ghișee unice prevăzute în baza directivei privind serviciile, care într-adevăr aduc o simplificare și care permit uh, companiilor să uh, uh, uh, bifeze aceste demersuri online, așa cum o prevede și cardul, ori atunci aceste Uh, condiții nu au fost îndeplinite. Dacă ele au fost îndeplinite, însă atunci uh, ele trebuie să fie promovate, explicate, pentru că acesta e obiectivul nostru. Unele state membre și-au făcut tema, altele nu. Încă o dată Comisia trebuie să-și facă treaba, dar ce ne propune acum? Ni se propune un nou instrument, încă uh, o uh, vacă de mulți, ca să zicem. Eu vă spun că în aceste state membre au fost uh, investite milioane de euro în ultimii zece ani pentru a crea condiții echitabile pentru întreprinderi. Deci sunt dublu pedepsite. Statele care au făcut treaba, care au investit, uh, trebuie să pună totul la coș și să ia de la zero. Și cei care nu și-au făcut treaba, li se cere să instaureze un nou sistem. Dar dacă n-au făcut-o până acum, de ce ar face-o acum? Deci, eu ce doresc e să ne asigurăm că instrumentele uh, legate de ghișeul privind directiva serviciile sunt cu adevărat utilizate și să ne limităm la ele. Pentru că, spre deosebire la, de ce s-a zis, mecanismul pentru e-card e uh, uh, aduce pe, în prim plan uh, uh, principiul țării de origine. Uh, Uh, se spune că și uh, autoritatea din țara competentă, deci uh, din uh, țara de destinație, trebuie să spună ceva. Nu e așa. Ori această autoritate uh, recuperează in, uh, informațiile, țara de destinație, sau e vorba de autoritatea competentă din țările de origine care colectează informațiile. Știm și că termenele sunt foarte strânse, dar în orice caz, autoritatea competentă din țara de origine emite autorizația. Deci dacă ea o face, atunci intervine principiul uh, uh, țării de origine. Deci, eu consider că această propunere contrazice total directiva privind serviciile și aș mai adăuga încă ceva. Ne aflăm într-un context în care constatăm că cetățenii europeni au impresia că există o concurență tot mai mare, organizată sau în orice caz care este permisă în Uniunea Europeană între statele membre și uh, cetățeni. Uh, în domeniul social, de exemplu, și de aceea am propus o revizuire ambițioasă a directivei privind uh, detașarea lucrătorilor. Avem și regulamentul cu privire la sistemele de protecție socială care va fi revizuit, la fel și în ce privește prestațiile sociale și în acest domeniu constatăm că cererea este foarte mare, deci uh, haideți, vă rog, vă, supli, uh, vă, vă uh, implor să nu mai venim cu un nou strat care să permită dumpingul social, să arătăm că ținem cont de preocupările cetățenilor și să spunem că toate aceste chestiuni care contravin principiul activității de tratament, acolo unde are loc uh, activitatea economică și care duc ce la o concurență uh, socială reglementată. Se vorbește de facilitarea uh, prestării transfrontaliere pentru uh, întreprindere, uh, întreprinderile individuale. Deci Europa îi combate pe freelancerii care încearcă să evite regulile. Deci să ținem cont de acest context uh, și să uh, spunem că sectoarele respective, deci Uh, construcțiile, de exemplu, în care situația socială este extrem de dificilă, există o concurență externă uh, foarte uh, dură, faptul că acest sector a fost ales arată că, mm, de fapt, această propunere nu vizează combaterea dumpingului social. Și acum, pentru a reveni la miezul chestiunii, aș dori să mai spun că faptul că mergem spre o extindere prin act delegat a sferei de aplicare, deci cu abandonarea prerogativelor legiuitorului în beneficiul Comisiei, e un regres democratic din punctul meu de vedere. Nu putem fi de acord cu acest regres. Din aceste motive, grupul nostru se va Uh, opune principiului țării de origine în această propunere și se va, opunere, uh, se va opunere prin tot ce încurajează dumpingul social. Deci uh, rugăm Comisia să-și retragă propunerea. Mulțumesc! Nu s-au mai înscriși. Sunteți raportor din umbră pentru NF? Deci vă rog, doamna Rozinski. Da, veți primi cuvântul, dar deocamdată trebuie să dăm cuvântul raportorilor alternativi. Doamna Rozinski. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Pachetul servicii și uh, directiva uh, cardului electronic uh, conține propuneri inacceptabile pentru grupul meu. Aceste propuneri legislative sunt Uh, o atingere la principiul de subsidiaritate. Faptul că există un formular de cerere de card armonizat de către Comisia Europeană cu măsuri de executare repetate reprezintă o atingere la principiul de subsidiaritate. Comisia Europeană ar putea, de exemplu, ar putea să arbitreze reglementări naționale uh, permițând astfel unor prestatari servicii de uh, servicii să lucreze pe teritoriul unei țări fără să respecte reglementările naționale. Comisia Europeană consideră că uh, uh, Comisia Europeană dă dovadă de aroganță uh, măsurile pe care le are la discreție ar putea să completeze, să suprime orice parte din text, chiar textul, fără niciun fel de control democratic. Asistăm la întoarcerea principiului țării de origine ca instrument de evitare a legislației naționale. Această logică permite introducerea în mod insidios a principiului țării de origine în directiva servicii Uh, vom ajunge la o reducere uh, în jos a reglementărilor naționale în domeniul serviciilor. În condițiile în care Comisia și raportorul spun că doresc să combată societățile fantomă, controlele răstrânse și rolul uh, exagerat al țării uh, adică, unde se face cererea de card nu face decât să agraveze fenomenul. Termenii sunt aberanți și penalizează încă o dată autoritatea de reglementare națională. Termenul de 2, 2 uh, până la 6, de 4 săptămâni pe care uh, țara uh, de primire o are la dispoziție va duce la o saturare a serviciilor care trebuie să facă evaluarea. Poate de altfel asta și își dorește Comisia Europeană, care spune că dorește să înlăture barierele administrative și de reglementare care limitează directiva privind serviciile saturarea acestei administrații ar putea să fie o strategie pentru ca mii de astfel de carduri electronice să fie validate automat. Aceste termene scurte au alt inconvenient, faptul că statele membre nu vor putea să controleze, controleze, controleze în mod serios prestatarii care vor uh, avea acces pe teritoriul lor. Prevederile în ce privește asigurările sunt irealiste. În ce privește asigurările, poziția noastră este foarte clară având în vedere că se propune un formular armonizat care nu va permite niciun fel de discriminare în ce privește primele de uh, despăgubire în țara de primire, uh, aduce atingerea intereselor consumatorilor. Acest termen de cinci ani uh, pentru CAR nu este rezonabil de asemenea. Apoi, metodele de declarație a sinistrelor între statele membre face că e imposibil să se Uh, asigure o transferabilitate europeană a acestor, uh, uh, acestor acte. Se neagă prezența riscului și deci rolul asigurătorului. Această măsură e o dovadă clară a faptului că Comisia își continuă activitatea ideologică și nu aceasta în interesul asigurărilor și nu în interesul consumatorilor. Proiectul este prost făcut, și duce la cheltuieri uh, inimaginabile. Proiectul de raport, uh, pe lângă câteva modificări substanțiale, uh, sprijină uh, uh, poziția Comisiei intrând în contradicție uh, frontală cu anumite interese naționale. Deci, da, critic acest text, nu sunt autoarea lui, însă sunt și pentru a-i reprezenta pe cetățeni. Și aș dori să răspund la întrebarea dumneavoastră, doamnă vicepreședintă. Da, mă opun directivei serviciilor și acest text ar trebui să fie trimis înapoi la comisie. Mulțumesc. Merci beaucoup. Mulțumesc. Înainte de a continua, aș dori să îi rog pe interpret să mai continue încă 10 minute, dacă se poate. Se pare că nu sunt obiecții, deci mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. 5 minute, nu mai mult, ceea ce înseamnă... Președinta mulțumește interpreților. Mai avem trei vorbitori, deci un minut fiecare ca să vă faceți intervenția. Domnul Juva. Mulțumesc, doamnă președinte. S-au spus multe. Dar să fie foarte clar, eu sunt pentru piața unică pentru că ea generează locuri de muncă și dezvoltare economică. Dar lumea este foarte complexă, nu e pe de o parte personaj, nu sunt personajele pozitive care dor să creeze locuri de muncă și uh, răii care vor să uh, facă protecționism. Am mai vorbit de protecționism înainte. Ar trebui să spunem că țările care ar trebui uh, să fie cele mai protecționiste sunt cele care au cei mai mulți uh, lucrători uh, străini pe teritoriul lor. Deci ar trebui să punem lucrurile în context. Ana Maria, ați spus că uh, nu există încredere între statele membre. Statele membre nu au încredere unele în altele. Și se pare că pericolul este real. Nu putem spune că pericolul nu, e, nu există. S-a contestat acest pericol, dar nu putem să-l ignorăm respectiv al introducerii principiului țării de origine. Atâta timp cât țara respectivă se va ocupa de dosar, sigur că sunt și avantaje în ce privește limba, uh, accesul la dosar și așa mai departe. E un avantaj. Dar atâta timp cât țara de origine va organiza, uh, va, va uh, aduce datul la dosar, e o, e o problemă aici eu nu sunt convins că nu riscăm să introducem acest principiu al țării de origine. <laughs> Președinte, ar întrerupe pe vorbitor pentru că dacă nu, ceilalți colegi nu vor primi cuvântul. Doamna Grapini, vă rog. Mulțumesc e greu într un minut să spun ce vreau am să vorbesc nu ca un om aparținând unui grup politic ci ca un europarlamentar ales care plec din rândul imm urilor și care uh, știu uh, care ar fi dorința oricărui întreprinzător să se simplifice să nu vorbească în șapte limbi să aibă o singur interlocutor asta e dorința imm ului. din punct de vedere al uh, acestui, acestei propuneri trebuie să ne întrebăm cu toții în mod foarte corect vrem sau nu un mijloc Uh, suplimentar pentru imm uri adică cardul electronic că e proastă propunerea comisiei că s au spus aici câte modificări trebuie făcute că nu trebuie să, fie, să primeze țara de origine că trebuie să ne asigurăm să nu se introducă dumpingul social pot să fiu de acord dar dacă suntem de acord că este un instrument în spiritul discuțiilor de la tallinn de digitalizare de simplificare atunci trebuie să vedem cum muncim cu toții foarte corect foarte loial să îmbunătățim acest text pentru a nu fi acele pericole despre care s a discutat pentru că am avut o dezbatere în intergrupul pentru imm uri și cu asta închei în calitate de copreședinte și au fost acolo prezenți vreau doar pentru colega mea virginie să i spun că nu business europe a fost uh, uh, ueapme uh, uh, uniunea întreprinderilor mici și mijlocii și au spus doar atât da este de acord cu cardul să discutăm mai mult okay, comisia să se consulte cu cardul și bine dacă mă opriți ok, okay asta e eu solicit aici o, okay. o, un lucru foarte aplecat dar dar din punct de vedere al imm urilor este nevoie să avem un mecanism de a îmbunătăți accesul pe piețe și într o piață unică. mulțumesc. Thank you very much, uh, Intervenție fără microfon din partea președintei. Domnul Danti. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mie mi se pare că asistăm la o tentativă stângace de a îi uh, zugrăvi pe socialiști uh, că se opun uh, pieței e absurd. Am spus de mai multe ori. De mai multe ori am făcut propuneri foarte clare, am abordat probleme menționate de către colegi, de către diverse grupuri politice. Am propus, de exemplu, trimiterea propunerii la comisie, tocmai pentru ca comisie să o îmbunătățească ca să țină cont de uh, preocupările care au fost exprimate la Parlament, nu numai din partea unui grup politic, ci și uh, din partea mediului de afaceri. Îi amintesc lui Virginie că, într-adevăr, Business Europe se opune în mod oficial, dar există și asociații și întreprinderi din anumite țări care se opun acestei propuneri. Există și IMM-uri care se opun uh, acestui card electronic. Avem și asociații profesionale Putem vorbi de protecționism cu adevărat sau de grupuri care exprimă preocupări pe, această, pe acest text. Deci eu cred că ar trebui să fim o interfață, să fim portavocea acestor uh, întreprinderi. Uh, un minut și 15, îmi pare rău, nu pot să vă las să terminați. Comisia acum, doriți să luați cuvântul, dar vă rog foarte, foarte pe scurt. Reprindere fără, intervenție fără microfon. Îmi pare rău, dar nu putem traduce pentru că domnul Danti <laughs> vorbește fără microfon. Președinte, îmi pare rău, nu avem uh, interpretare, deci nu pot reacționa. A trebuit să dau cuvântul uh, raportorilor alternativi. Doamna, Co doamna Rozier, sunt de acord cu, doamna, cu domnul uh, Nicola. E o problemă cu interpreții. Interpreții trebuie să plece, asta e motivul. Timpul ne presează, am dat cuvântul tuturor, dar avem și uh, un timp de respectat. Comisia un minut. <laughs> Mulțumesc foarte mult. Uh, nu mi-ar plăcea să fiu uh, în locul raportorilor. În orice caz, vă mulțumiți uh, pentru eforturile depuse pentru a îmbunătăți propunerea noastră. Președinte, mulțumim nu mai avem timp, dar foarte pe scurt aș dori să mai spun că într-un cuvânt uh, a existat un uh, intergrup uh, IMM-urilor, nu a fost doar Business Europe, ci și alte întreprinderi care au fost reprezentate și care spuneau că sunt pentru această propunere. Sigur că dacă se modifică ceva pe aici pe acolo la principiul țării de origine, dar am vorbit destul despre acest principiu. M-am bucurat să constat, Virginie, că cereți uh, punerea în aplicare a directivei servicii, ceea ce înseamnă că vom putea să trimitem din nou un apel la Comisia Europeană de a lansa o procedură uh, împotriva Franței, pentru că Franța nu respectă această directivă privind serviciile. Deci îi vom putea trage la răspundere pe cei care nu pun în aplicare această directivă. Aștept cu nerăbdare să citesc amendamentele care vor fi depuse Uh, și să avem o dezbatere constructivă, sper eu. Mulțumesc din nou la limba engleză, mulțumim foarte mult uh, pentru prezentare, președinta mulțumește interpreților. Ne întâlnim la două și jumătate în această după masă.